Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sitzung. Stimate doamne și stimați domni, se reia ședința de astăzi. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate ieri v-au fost puse la dispoziție. Aș vrea să știu dacă aveți comentarii. Nu este cazul, așa că procesul verbal se consideră aprobat. Așa încât trecem la următorul punct de pe agenda, declarația ale Consiliului și Comisiei, interferența străină în alegerile în alegeri și dezinformarea în procesele democratice, naționale și europene. E vorba de un subiect extrem de important care în ultima vreme a trebuit să ne intereseze din ce în ce mai mult și aș dori să deschidem dezbaterea și o să dau cuvântul mai întâi uh, reprezentantului Consiliului în exercițiu. E vorba de doamna Rainen. aveți cuvântul, vă rog. Mr. President, honorable member. Domnule președinte, stimați eurodeputați, au trecut aproape patru luni de la alegerile uh, pentru Parlamentul European, care în mai multe state membre au fost combinate cu alte alegeri. Nu s-a identificat nicio campanie majoră de interferență, însă s-au identificat totuși activități malițioase pentru a influența prezența la vot și, prin urmare, trebuie să fim prezenți, uh, să fim pregătiți tot timpul. Trebuie să creștem eforturile de uh, conștientizare și de consolidare a rezilienței democrațiile noastre la amenințările cibernetice, inclusiv dezinformare. Aceasta reprezintă o prioritate pentru președinția noastră. Eforturile pe termen lung pentru îmbunătățirea rezilienței societăților noastre democratice sunt necesare pentru că dezinformarea și amenințările hibrid, în general, reprezintă o prezență permanentă a mediului nostru Uh, informatic. Riscul tot mai mare de interferențe malițioase și manipulare online asociată cu dezvoltarea inteligenței artificiale și a tehnicilor de colectare a datelor necesită o evaluare continuă și un răspuns corespunzător. Consiliul salută intenția Comisiei de a desfășura o evaluare aprofundată a punerii în aplicare a angajamentelor uh, platformelor online și a altor uh, semnatari în cadrul codului de practici. Consiliul monitorizează implementarea uh, și progresul și este gata să acționeze conform propunerilor Comisiei până la sfârșitul anului. Înainte de sfârșitul anului, Așteptăm un raport al Comisiei privind alegerile parlamentare din, uh, europarlamentare din 2019, care trebuie să acorde atenție exact acestor probleme ale interferențelor. Mai pe larg, va fi interesant să auzim gândurile Comisiei în ceea ce privește eventuale inițiative viitoare în acest sens. Acordăm o importanță deosebită acestui subiect, după cum s-a subliniat deja de mai multe ori la nivelul Consiliului inclusiv în noua agenda strategică. Instituțiile europene și statele membre au un rol important, fiecare ținând seama de competențele lor, un rol important așadar pentru apărarea proceselor democratice. Pentru acest lucru sunt necesare eforturi concertate ale Uniunii Europene, statelor membre, societății civile și sectorului privat totodată. Răspunsul nostru trebuie să fie cuprinzător, axându-se atât pe dimensiunea internă cât și pe cea externă a acestor amenințări. De la concluziile adoptate de Consiliu în martie privind asigurarea unor alegeri europene libere și corecte, Împreună cu planul comun de acțiune împotriva dezinformării, s-a făcut multe, atât la nivelul uh, Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre individuale. Organizarea unor întâlniri regulate ale rețelelor europene de cooperare împărtășirea de experiențe și bune practici și identificarea comună a amenințărilor. De asemenea, stabilirea uh, punctelor uh, de alertă rapidă prin care statele membre împărtășesc informații privind aceste campanii, îmbunătățirea uh, ecosistemului media european prin facilitarea rețelelor unor uh, verificatori independenți, promovarea presei și a activităților care protejează ele procesul electoral la oaltă cu sectorul privat și evaluarea și societatea civilă. Evaluarea amenințărilor cibernetice se referă totodată la păstrarea integrității sistemului, precum și la monitorizarea uh, implementării codului de practici de către platformele de, social, de uh, rețelelor sociale și totodată colaborarea cu actorii interesați. Deci s-au făcut foarte multe. Domnule președinte, stimați eurodeputați, pentru a contribui la aceste eforturi, președinția română a elaborat un raport pentru ultimul Consiliu European uh, în ceea ce privește lecțiile învățate în urma alegerilor europene și analiza acestor informații. În continuarea acestor eforturi, una dintre principalele noastre priorități este consolidarea rezilienței noastre împotriva interferenței externe prin acțiuni coerente la toate nivelurile politice și în toate politicile europene pentru a consolida securitatea cetățenilor noștri. Vreau să subliniez că toate aceste eforturi de a proteja societatea noastră deschisă și democratică trebuie să fie îndeplinite cu respectarea totală a drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri, inclusiv libertatea de expresie. În acest context, președinția noastră pune accentul pe consolidarea capacităților comunitare de combatere a uh, amenințărilor uh, hibride și întărirea rezilienței în statele membre. Din iulie, grupul de lucru permanent al Consiliului, cu un mandat uh, orizontal, a avut prima întâlnire imediat după ce a fost creat. Este esențial, totodată, să continuăm dezvoltarea de parteneriate, mai ales prin cooperarea cu NATO. Centrul de excelență de la Helsinki pentru combaterea amenințărilor hibrid contribuie de asemenea la consolidarea activităților în aceste domenii. Vorbim de actori de stat, cât și actori nestatali, dincolo de frontierele europene. Pe lângă abordarea acestei probleme, mai avem și planul de acțiune împotriva dezinformării, care sublinează uh, interesul nostru de colaborare cu partenerii din Balcanii de Vest și din parteneriatul Um, din cealaltă parteneriate ale noastre. Relația cu vecinătatea este esențială în acest sens. Trebuie să acționăm împreună, în mod structurat și coordonat, pentru a aborda aceste provocări. Protejarea alegerilor reprezintă nucleul apărării valorilor noastre europene. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, doamnelor și domnilor. Mulțumim frumos! Avem aici doi reprezentanți ai comisiei, pe care îi salut în primul rând doamna Iurova și domnul King. Și o să înceapă acum doamna comisar Iurova. Vă rog, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, respectarea democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept sunt cele trei valori comune care țin Uniunea împreună. Nu ar trebui să luăm aceste valori de bune. Doamna președinte ales von der Leyen a spus că lupta pentru democrație va fi o prioritate pentru Comisia dumneaei. A subliniat că sistemele democratice au fost atacate din ce în ce mai mult de către cei care doresc să destabilizeze și să împartă această uniune. Iată de ce trebuie să facem mai mult pentru ca să ne protejăm de influențe externe. Răspândirea dezinformării și uh, politicile dark money și încercarea de a influența opinia publică și încercarea de a influența dezbaterea publică de către actori uh, externi este din ce în ce mai prezentă, se manipulează astfel uh, societatea și avem uh, influențe și în domeniul migrației, schimbărilor climatice, securității, sănătății și finanței. Trebuie să încercăm să nu lăsăm ca să se instaleze și neîncrederea în alte domenii. Alegerile libere și organizarea lor este responsabilitatea statelor membre, însă o abordare europeană este din ce în ce mai necesară, având în vedere dimensiunea transfrontalieră a încercărilor de a manipula democrația și, deci, este absolut necesar ca aceste amenințări să fie combătute împreună. Ceea ce afectează un stat membru îi poate afecta pe toți. Prin pachetul electoral din septembrie 2018, Comisia a decis să ia acțiuni hotărâte pentru a susține statele membre în protejarea integrității alegerilor și în combaterea dezinformării. Implementarea acestui pachet a fost după aceea supravegheată de către Comisie pentru ca statele membre să poată să evalueze mai bine care sunt riscurile în procesul electoral. Cooperarea între statele membre a fost de asemenea stimulată de către uh, rețeaua europeană de cooperare în domeniul alegerilor, care a permis un schimb de bune practici și crearea unor legături operaționale între statele membre. Această rețea s-a întâlnit deja de patru ori înainte de alegeri și a avut de asemenea și o întâlnire premergătoare uh, alegerilor unde s-au întâlnit reprezentanți din partea rețelelor naționale care au avut ocazia să aibă un schimb uh, foarte util de opinii. S-au întâlnit de asemenea cu reprezentanța ai altor instituții, incluzând aici Parlamentul și societatea civilă. Activitățile acestora acoperă toate aspectele acestui domeniu foarte complex, uh, conștientizare, o responsabilizare a cetățenilor pentru ca să colaboreze cu aceste platforme, folosirea mai bună a instrumentelor legale care se aplică, de exemplu, și finanțărilor externe. S-a făcut și un exercițiu la nivel european pentru ca statele membre să poată să evalueze și să își îmbunătățească rezistența față de ciberatacuri. Statele membre s-au implicat activ în rețeaua de cooperare europeană și și-au exprimat dorința atât la nivel european cât și la nivel național să continue colaborarea și dincolo de alegerile europene aceasta pentru a putea susține toate eforturile tuturor statelor membre și a crește rezistența lor uh, la astfel de atacuri în timpul alegerilor. Prima noastră evaluare a implementării eforturilor în cadrul alegerilor europene din 26 mai a dat rezultate destul de promițătoare. Abordarea coordonată la nivel european a asigurat o mai bună pregătire a tuturor împotriva manipulării și dezinformării. Așa cum s-a mai întâmplat și la alegeri anterioare, în momentul de față facem și o evaluare profundă a felului în care au fost, s-au derulat aceste alegeri europene pentru Parlamentul European. Avem o colaborare însă și cu uh, diferite organizații internaționale, NATO sau G7, dar și cu state membre uh, individuale. Aceasta arată că avem o abordare coordonată între democrații pentru a putea să îmbunătățim procesele electorale și a, pentru a spori rezistența. Această colaborare internațională ne asigură că instrumentele și capabilitățile tuturor acestor uh, actori vor putea să fie și puse în armonie și vor respecta drepturile fundamentale, mai ales libertatea de exprimare și de asociere. După cum a anunțat și doamna președinte ales von der Leyen, Comisia aceasta, dacă va fi confirmată de votul din Parlament, va avea ca scop să înainteze planul de acțiune pentru democrația Europei, în care va vorbi și despre amenințările externe față de alegerile europene. Dacă va fi confirmată în rolul de, de vicepreședinte, dacă eu voi fi confirmată, voi contribuie și eu la punerea în aplicare a acestui plan, la combaterea dezinformării și la combaterea știrilor false. Toate aceste acțiuni sunt absolut necesare în momentul de față pentru noi toți europenii. Să nu uităm însă și de libertatea de expresie și de libertatea presei, dar și de peisajul pluralist uh, mass media de care avem nevoie, pe care noi dorim să-l protejăm în noua comisie. În toate aceste eforturi, dacă voi fi confirmată în rolul meu de comisar și în următoarea legislatură, voi colabora cu Parlamentul European, cu statele membre, cu cetățenii, dar și cu toți actorii implicați care doresc să protejeze și să stimuleze democrația în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Iurova, iar acum următorul vorbitor din partea Comisiei este domnul comisar King. Ce? Uh, Domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc. Eu mă voi concentra pe provocarea pusă de dezinformare. După cum am auzit uh, deja, din nefericire, la ultimele alegeri parlamentare, au existat uh, atacuri de dezinformare cei drept minore noi state, atacuri sistematice. Totuși, nu suntem într-o zonă liberă de dezinformare. Există zeci de rapoarte de, în toate țările din Europa despre diferite surse ale dezinformării. De exemplu, și pentru a da un ex- exemplu din un alt stat membru din Germania, există rapoarte foarte bine documentate care denotă uh, promovarea Uh, părtinitoare a unui anumit uh, partid german uh, și care activități părtinitare constituie 80% din toate activitățile de promovare ale partidelor politice. Multe din like-urile și din share-urile care au fost transmise pentru a promova acest partid au Uh, fost, uh, au avut ca sursă 80.000 de conturi care aveau uh, literele de început și de sfârșit identice. Deci există dezinformare și manipulare pe scară largă, este un fapt al realității noastre și dacă nu putem identifica actele, miile de acte coordonate, dacă nu putem identifica sursele suspecte, atunci chiar avem o problemă. Nu putem accepta așa ceva ca o nouă normalitate. Trebuie să colaborăm, să conlucrăm pentru a restrânge spațiul în care actorii ostili, negativi, își pot desfășura activitățile de dezinformare. Trebuie să devenim mai uh, rezistenți la aceste uh, primejdii și trebuie să rezistăm impactului pe care l-au aceste acțiuni. Tocmai de aceea, împreună cu statele membre și cu un număr de alți uh, parteneri, am colaborat în cel puțin patru domenii de activitate. Mai întâi, am uh, creat un sistem de alertă rapidă în care instituțiile UE și statele membre colaborează pentru a identifica uh, atacurile și campaniile de dezinformare. Apoi, uh, colaborăm la consolidarea acestui mecanism și îmbunătățim schimbul de informații între statele membre, între instituții, uh, și între diferitele platforme. Implicăm și uh, cercetători din sfera societății civile pentru a crea astfel un uh, hub de analiză a activităților de formare. În al doilea rând, în ultimii doi ani am mobilizat o comunitate întreagă de oameni eh, de știință, cercetători, analiști eh, care vin să eh, identifice aceste campanii de dezinformare și care creează reacții, acțiuni de reacție de contracarare a acestor campanii. Am creat o platformă europeană nouă care însumează 38 de organizații și instituții din 17 state membre care Uh, platforma a fost uh, finanțată prin uh, platforma Conectarea Europei. Vrem ca platformele, sigur, să își poată desfășura activitatea lor conform atribuțiilor pe care le au. Și cu ajutorul experților noștri trebuie să putem să identificăm mai bine sursele de primejde, de amenințare, dar și să putem elabora răspunsul, reacțiile noastre. Și cu asta ajung la al treilea punct uh, de colaborare. Am uh, exercitat presiune asupra marilor platforme de internet pentru a semna un cod de conduită în ce privește dezinformarea. Am finalizat acest demers în septembrie anul trecut. Semnatarii inițial Facebook, uh, Google, Twitter, Mozilla și alte asociații um, au fost uh, urmate și de Microsoft în cele din urmă. Există 15 angajamente în acest cod de conduită și noi mo- monitorizăm uh, uh eventualele încălcări ale acestor angajamente. Uh, cândva pentru mijlocul uh, lunii septembrie, adică acum în aceste zile, Uh, vom obține și uh, semnăturile privind uh, punerea la dispoziția informațiilor pentru evaluarea, prima evaluare de către un auditor independent a respectării acestor angajamente. Până la sfârșitul lunii octombrie, acest audit va fi încheiat și va oferi o imagine de ansamblu asupra implementării codului de conduită. Deci, înainte de sfârșitul lunii octombrie vom avea această imagine de ansamblu. Uh, o evaluare cuprinzătoare va fi cuprinsă apoi uh, într-o comunicare a Comisiei care va fi făcută publică la începutul anului viitor. La această comunicare vor, uh, vor participa serviciile de monitorizare a serviciilor audiovizuale și mulți experți ai Comisiei. Dacă rezultatele uh, vor arăta uh, că există fapte nemulțumitoare la care trebuie să reacționăm, atunci vom planifica acele acțiuni în consecință și poate vom, uh, uh, vom elabora și un regulament pentru reglementarea sectorului. Există, de altfel, în statele membre anumite astfel de mersuri în Regatul Unit a fost publicat un, o carte albă în acest Uh, pentru acest sector și Franța a responsabilizat deja prin măsuri naționale uh, sectorul. În al patrulea rând, am încercat să abilităm cetățenii să reacționeze la aceste uh, amenințări printr-o alfabetizare digitală promova, mai, mai puternică și vrem astfel să consolidăm capacitățile cetățenilor noștri de a face față acestor amenințări. Per ansamblu, cred că putem spune că am făcut treabă bună. Am realizat multe lucruri, dar evident mai rămâne și mai mult de făcut pe viitor. Tocmai de aceea, asemenea Vere Iurova, mă bucur că noua eh, comisie eh, desemnată, președintele desemnat a comisiei, a recunoscut deja importanța acestei activități dacă noua comisie va fi confirmată, președintele desemnat al comisiei va a arătat deja că uh, se va aplica uh, îndeaproape asupra subiectului um, implicațiilor uh, inteligenței artificiale în sfera umană și în sfera privată și va promova reguli care să reglementeze um, Eh, traficul de date în condiții de siguranță și cu respectarea sferei private. Este foarte important acest lucru dacă vrem să eh, asigurăm un viitor digital sigur și prosper tuturor cetățenilor noștri europeni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru aceste explicații introductive chiar foarte comprinzătoare. Trecem acum la luările de cuvânt ale deputaților. Mai întâi, domnul Tomas Tobe. Intervenție fără microfon. Now? Yeah. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați reprezentanți ai Consiliului și Comisiei, uh, onorați eurodeputați. Această dezbatere este despre valorile europene fundamentale, despre statul de drept, libertate și alegeri democratice. Cred că este foarte important ca Parlamentul European, în urma acestei dezbateri, să ajungă la o rezoluție foarte puternică. Este foarte important ca Europa să apere alegerile libere și democratice, fără interferențe din partea unor alte state. Și, din păcate, nu asta se întâmplă în Europa de astăzi. Cred că este important ca Parlamentul European să nu se teamă să vorbească deschis despre acest lucru. Se știe foarte bine că mai ales Rusia desfășoară un război informatic la intensitate redusă împotriva Europei. Există mijloace de presă sponsorizate de stat și fabrici de date care încearcă să submineze dezbaterile democratice din Europa. Dar mai avem și alte state totalitare, China, Iran, Corea de Nord, toate încearcă să ne slăbească procesul democratic de luare a deciziilor. Cred că este important să încercăm să ne apărăm valorile și să ne asigurăm că dacă instituțiile noastre democratice sunt supuse unei agresiuni, există și consecințe. Cred, dragi prieteni, că în această instituție suntem adesea în dezacord. Se numește democrație și este în regulă să fie așa. Însă este important că suntem de acord că dacă lăsăm procesul decizional democratic deschis interferențelor străine, atunci ne vom pierde autodeterminarea. Este așadar important să ne reunim asupra unei rezoluții comune care să susțină valorile europene. Mulțumesc! Madame Piri Cati. Mulțumesc, doamna Cati Piri. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Într-o democrație reală, alegerile libere sunt cruciale. Din păcate, acest lucru nu mai este evident și nu mai poate fi considerat un dat firesc. Pentru că în trecut cetățenii au fost deja expuși unor masive campanii de dezinformare prin interferențe în alegerile și opțiunile lor. Accesurile, atacurile cibernetice au provocat mari pierderi de date și regulile privind finanțarea partidelor politice din surse din afara Uniunii Europene încă lipsesc. În Italia s-a constatat că din fonduri rusești a fost finanțată campania lui Matteo Salvini și știm că nu este vorba doar de Rusia și relația Rusiei cu Italia. A existat uh, uh, interferențe uh, locale multiple și mă bucur că Serviciul de Acțiune Externă și prinția finlandeză au făcut din acest subiect o prioritate. Grupul Social-Democrat a obținut un sprijin important pentru ca acest dosar să fie pus pe ordinea noastră de zi în această săptămână și mă bucur foarte mult că uh, Uh, există un sprijin solid pentru a obține o rezoluție uh, puternică pe acest uh, subiect. Trebuie să facem astfel încât părțile terțe să nu mai aibă influență asupra opțiunilor noastre și tocmai de aceea grupul meu propune să fie constituită o comisie parlamentară specială pentru ca democrația europeană să poată rămână în picioare și liberă de interferențe străine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Pascal Durand. Oui, merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. V-ați început intervenția explicând și bucurându-vă că alegerile europene au decurs bine și că nu am avut atentate asupra corectitudinea acestora atunci și mă bucur și eu foarte mult că s-au desfășurat bine. Însă Alegerile în general, dar și alegerile europene, nu reprezintă toată democrația. Iar ceea ce au spus domnul King și doamna Iurova foarte bine este că democrația noastră, așa cum o vedem noi în Europa, este în pericol. E în pericol din cauza fenomenelor de dezinformare pe care le-ați notat și dumneavoastră și pe bună dreptate le-ați subliniat și dumneavoastră, domnule comisar. Dar, uh, în același timp, tot în pericol este democrația și din cauza finanțărilor. Finanțări ale partidelor politice, adică a soclului democrației în Europa. Noi știm că puteri străine care nu vor binele Uniunii Europene, și am vorbit de Rusia, pentru că nu e numai Rusia, de fapt, sigur, Rusia am stabilit că este un caz, dar mulți au finanțat până la un miliard de euro pentru elemente de informare prin intermediul partidelor noastre politice, de obicei în extrema dreaptă a acestui emiciclu, fie în Franța sau în Italia sau în altă parte. Deci trebuie să combatem și finanțarea partidelor politice și rezoluția noastră e foarte importantă de aceea, pentru că, unu, trebuie să ne oferim uh, mijloacele, adică să oferim Stratcom mai multe mijloace, care Stratcom are 3 milioane, a, 5, aveți dreptate, domnule comisar, aveți dreptate să mă corectați, 5 milioane. Dar totuși, față de un miliard, ce înseamnă această sumă? Haideți să ne dăm mai multe mijloace la îndemână ca să putem să reacționăm la dezinformare. Haideți să ne dăm mai multe mijloace la îndemână să interzicem finanțările externe a uh, democrației din Europa și a partidelor politice și să ne dăm de asemenea instrumentele ca să fim independenți tehnologic. Pentru că dacă sistematic trebuie să ne tot uh, adresăm uh, terților din afara Uniunii Europene pentru a putea să ne rezolvăm problemele tehnologice, ne vom lovi de problema independenței și de capacitatea noastră de acțiune. Mulțumesc! Domnul Buticu, fără are cuvântul de la versi. Herr Präsident! Domnule președinte, onorată președinția Consiliului, domnule comisar, stimați colegi, vreau să mulțumesc președinției finlandeze în mod explicit pentru faptul că a luat în serios această temă. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru faptul că s-a aplicat atât de intens asupra acestui subiect. Europa care protejează trebuie să-și protejeze înainte de toate propriile valori, deci și democrația și suveranitatea europeană. Și despre aceasta este vorba în dezbaterea noastră. Nu trebuie să fim precauți doar într-o singură direcție. Pentru că nu doar dinspre Rusia există tentative de ingerințe și de imexiuni. Și din partea domnului Erdogan, din Turcia, Există astfel de acțiuni și conducerea totalitară a Chinei și-ar dori uh, să poată exploata mai bine niște dependențe economice. Și există chiar și cercuri din Statele Unite ale Americii care au încercat să intervină în democrația europeană spre dezavantajul nostru. Eu cred că e nevoie de o dezbatere uh, pe fond asupra uh, Uh, relației dintre democrația uh, în general și democrația europeană în special și relația noastră cu anumite forțe totalitare din exterior. Nu trebuie să avem uh, doar grijă să nu se amestece alții în treburile noastre, ci trebuie să avem grijă să nu apară fisuri interne datorită ingerințelor altora. Și asta ține de democrația europeană. Mulțumesc! Mulțumesc următorul vorbitor este domnul Camponenusi Eh, eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Discuția de astăzi e destul de surrealistă, pentru că anumite remarci făcute la început despre cibersecuritate, care e o temă atât de importantă, mă gândesc la NATO, la Israel, ce rol pot avea, uh, nu au reușit să atingă într-un fel uh, miezul. Aici am impresia că mai sunt mai mulți care se prefac că pot să continue acel joc uh, care uh, a fost, de fapt, vizibil și în majoritățile pe care le-a obținut doamna von der Leyen. Până la urmă, fake news-urile dumneavoastră sunteți cei care le propagați. Foarte multe din uh, aceste uh, informații și știri false au uh, reieșit până la urmă că nu erau chiar atât de false și până la urmă la cele care erau false nu s-a întâmplat nimic. Avem siguranța că lucrurile se vor clarifica însă la tribunal de ce vă chinuiți atât? Încercați să găsiți o scuză pentru ca după aceea să puteți să interveniți pe internet, să frânați libertatea pe internet. Am avut ce dezbatere absurdă am avut pe directiva copyright-ului care a avut loc în legislatura anterioară. Dumneavoastră nu mai înțelegeți cetățenii, de fapt. Nu vă înțelegeți alegătorii. Am avut un vot pe Brexit, vă surprinde, am avut un vot la uh, prezidențialele americane, v-a surprins, am avut un vot uh, care uh, și vom avea mai multe voturi uh, în Parlamentul European care vă vor surprinde. De ce? Pentru că dumneavoastră nu mai aveți legătură cu realitatea din afară. Apoi avem și documente de la dumneavoastră aici, de la biroul Parlamentului, de la biroul președintelui din 2018, în care dumneavoastră ați alocat 33,3 milioane de euro pentru ca dumneavoastră să influențați alegerile europene. Și spuneți aici, nu trebuie neapărat să-i aducem pe alegător la urmă, ci trebuie mai mult să îi convingem de proiectul european care să dea un sens Parlamentul, Parlamentului. Sigur că aici dumneavoastră după aceea veniți să vorbiți de amestecul străin și interferență. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Procacini acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu totul cu această rezoluție și cu conținutul ei. Însă, în același timp, nu pot fi de acord cu această căutare obsesiv-compulsivă din partea Parlamentului European uh, de a găsi, uh, de o căutare de a găsi un dușman. Nu înțeleg de ce avem această atitudine. Și vreau să vă explic de ce. Pentru că eu cred că este important să ne apărăm siguranța democratică, socială, economică, prin intermediul unor infrastructuri mai bune și cu instrumente legislative mai bune. Mă gândesc, de exemplu, și la revoluția 5G, care va veni peste noi și care trebuie să fie gestionată cu multă atenție, selecționând foarte bine interlocutorii economici cu care vom trata. Dar, dacă înțeleg conținutul rezoluției, totuși mi-e greu să înțeleg metoda pe care o aplicăm. Am mai spus, mi se pare foarte important să ne concentrăm atenția asupra îmbunătățirii funcționării agențiilor europene care sunt competente în domeniul acesta mai degrabă decât să divagăm într-o cercetare și căutare obsesivă a unui dușman împotriva căruia să ne descărcăm. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum are cuvântul doamna domnul Wallace. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Liberalii, cei de centru-dreapta și centru-stânga, nu prea înțeleg uh, de ce pierd segmente din uh, electorat către dreapta extremă. Ei se interesează mai degrabă de interferențele ruse decât de propriile eșecuri. Interferența adevărată în Statele Unite a fost Partidul Democrat uh, cu Bernie Sanders de fapt. Adevărata sursă a uh, îndreptării către extrema de dreapta nu este interferența externă, ci deceniile de neoliberalizare, creșterea uh, inegalității și imperialismul financiar cum, combinat cu campaniile care i-au împins pe oameni afară din casele lor în căutarea unei existențe suportabile. De peste 100 de ani au loc aceste procese democratice și care uneori sunt brutale. Iar alegerile din 2016 în America au părut o joacă de copil din această perspectivă. Mulțumesc! Radakovski Miroslav. Domnul Miroslav Radakovski are cuvântul acum. Chairman, I am... Domnule președinte, mă numesc Radakovski, nu Radakovski. Dragi colegi, după ce am studiat raportul privind dezinformarea și războiul hibrid, am rămas cu senzația că ar trebui cu toții să ne îmbrăcăm în uniforme și să ne punem în avioane pentru a ataca Moscova. Nu mi se pare corect că atât în raportul acesta cât și în altele Inamicul numărul 1 al Uniunii Europene este Rusia. Acesta este drumul către iad, este ceva inacceptabil. Europenii nu sunt diavol, europenii sunt homo sapiens, mari gânditori ai Europei. Charles de Gaulle, uh, uh, Papa Ioan Paul al II-lea și Gorbaciov au vorbit uh, despre Europa de la un capăt până la celălalt al continentului. Nu o putem împărți acum în războaie și cu rachete. Să nu uităm istoria când milioane de evrei au fost uciși în în război și estul și vestul au suferit o diviziune total nedreaptă pentru, și astfel oamenii devin militanți și se ajunge la asemenea tragedii istorice. Mulțumesc, domnule Radaciovski, și îmi cer scuze pentru că v-am pronunțat uh, greșit numele. Sunt foarte mulți colegi noi și o să încerc să nu greșesc la doamna Caroline Edstadler. Commissioner. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnă, domnule comisar, încercările de imixtiune în al alegerile europene nu este un fenomen uh, care ține de domeniul science fiction manipulările alegerilor din uh, Statele Unite, din Franța sunt cunoscute, dar au ajuns între timp și în Austria. Acum câteva săptămâni au fost uh, furate uh, date consistente 1,3 gigabits din sediul unui partid politic, asta cu câteva săptămâni înainte de alegerile pentru Consiliul de Stat. E nevoie de elucidarea acestor cazuri cât mai toate de rapide. Autoritățile de mult timp s-au îndoit de a veridicitatea acestui atac, dar între timp este foarte clar pentru organele de închetă că este vorba de un atac de hackeri cu uh, surse probabile în străinătate la niște hackeri străini când uh, apare o astfel de ingerință atât de importantă, atunci trebuie să știm că atacul hackerilor n-a fost doar la adresa Partidului Popular Austriac, ci la adresa uh, liberii formări a unei opinii și, uh, practic, la adresa democrației. Tocmai de aceea, această dezbatere este atât de importantă, la fel ca și rezoluția pe care vrem să o adoptăm în curând. Este vorba de găsirea unor soluții la nivel european pentru a proteja bunurile noastre în fața hackerilor și atacatorilor străini. Este vorba de păstrarea vieții, ă, așa cum o știm în Europa, de stilului de viață european, pe care trebuie să-l apărăm cu toate mijlocele pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamna Stadler. Are cuvântul domnul Benifei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din ce în ce mai multe anchete judiciare și anchete jurnalistice despre influențele străine, mai ales din partea Rusiei, dar nu numai, dar și campanii care sunt țintite să polueze dezbaterea electorală și procesele democratice în Europa. Să ne gândim la front național, de exemplu în 2014 în Franța și, nu în ultimul rând, și ancheta despre finanțarea rusească pentru campania electorală a Lega Nord în Italia, despre care Matteo Salvini nu a zis încă nimic în Parlament, după ce a mințit de mai multe ori despre relațiile sale cu păpușarul Gianluca Savoini și după ce nu a dat nicio informație, de fapt, uh, guvernului din care făcea parte. După cum a zis și domnul președinte al Consiliului Conte, vom uh, face lumina asupra tentativele acestea de destabilizare ale Europei. Foarte mulți politicieni astăzi acționează ca executori naționale al acestor manevre, vorbesc despre faptul că sunt reprezentanții popoarelor, dar de fapt nu sunt decât niște păpușari care interferează ingerențe străine noi trebuie să identificăm de fapt ca pe uh, inamicii suveranității. De fapt, aceștia, Le Pen și alții, nu fac decât să lupte împotriva intereselor europene și e clar care trebuie să fie măsura. Parlamentul acesta trebuie să transmită un mandat unei comisii speciale care să ancheteze despre tentativele de a influența procesele democratice în Europa pentru a apăra uh, drepturile cetățenilor de a avea o dezbatere publică liberă de interferențe. Și cine este complice trebuie să vină în fața acestui Parlament și să dea socoteală în fața tuturor europenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul coleg Tudorache Dragoș. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc în primul rând doamnei comisar Iurova și domnului comisar King pentru intervențiile de mai devreme și în general aș vrea să salut eforturile comisiei europene de a contracara ingerințele externe în alegerile europene din douăzeci și șase mai. democrațiile noastre depind de credibilitatea proceselor electorale și de aceea trebuie să ne pregătim cu măsuri eficiente pentru a gestiona riscurile evidente pe care le avem. susțin întru totul intervenția colegului meu durand de mai înainte care cerea creșterea finanțării alocate structurilor pe care le am creat pentru a se contrapune forțelor externe care investesc sistematic și proactiv pentru a ne șubrezi coeziunea politică la nivel național și la nivel european. comisarul king ne avertiza săptămâna trecută în libe că numărul de activități de dezinformare pro kremlin s a dublat anul acesta comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut mai mult numărul net de conturi false de pe rețelele de socializare este în constantă creștere ajungând anul acesta doar pe facebook la douăzeci de milioane. salut pe această cale inițiativa comisiei de a aduce giganții it la aceeași masă aștept cu interes evaluarea de la sfârșitul acestui an și aștept propuneri legislative. mulțumesc. Mulțumesc, Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Trăim într-o democrație liberală solidă. Probabil că acum 10 ani chiar aș fi semnat o astfel de afirmație. De ce vă spun acest lucru? Pentru că acum 10 ani n-aș fi crezut că acest lucru s-ar putea schimba, dar azi aș fi mai prudentă în a afirma așa ceva. Da, încă trăim în democrații stabile, liberale, dar aceste democrații sunt atacate în prezent. Căutarea uh, unor țapi spăjitori în diferite grupuri minoritare uh, deja este la ordinea zilei. Uh, Uh, convenția de la Istanbul, uh, lupta pentru diferite minorități sexuale, multe din aceste curente sunt finanțate din uh, exterior și tactica deja își arată roadele. Se destabilizează procesul decizional democratic și de aceea cred că trebuie să luptăm pentru drepturile noastre, pentru democrația noastră, prin capacitarea societății civile, dar și prin uh, apărarea dreptului la libera eh, exprimare, care este până la urmă una din valorile fundamentale a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc că eh, are cuvântul doamna Huhtasari. Nyt, arvoisa puhemies, EUn tulisi vahvistaa sananvapautta. Uniunea Europeană ar trebui să susțină libertatea de expresie, dacă vrem într-adevăr să susținem democrația. Este adevărat că Rusia, China și Statele Unite vor să influențeze alegerile europene. Cu câțiva ani în urmă, președintele Obama voia și el, el să foloseze acordurile de liber schimb uh, pentru a influența votații să voteze um, cu dreapta. Dacă spunem că sunt străini care influențează electoratul european, îi discredităm pe uh, votanții noștri, pentru că aceștia pot să gândească cu propriile, propriul lor creier. Partidele naționaliste câștigă putere pentru că cetățenii europeni vor să oprească imigrația ilegală, să oprească forțele islamice, să protejeze valorile creștine, granițele, cultura lor europeană și națională. Vor ca oamenii lor să, și popoarele lor să fie pe primul rând, fie că partidele principale se, vor asta sau nu. Oamenii sunt dezamăgiți, vor să se autoprotejeze și de aceea votează partide naționaliste. Acum, partidele liberale pierd teren politic. Trebuie să acceptați că partidele naționale câștigă teren pentru că oamenii vor să voteze pentru noi. Voi vă doriți o Europa corectă din punct de vedere politic, și grupuri de lucru care să cenzureze internetul și să spună oamenilor ce ar trebui să gândească. Democrația nu este în criză și democrația nu va muri dacă liberalii nu câștigă alegerile. Ana A dorit să ia cuvântul acum doamna Fotiga. Cu tot respectul pentru toate măsurile care s-au luat uh, sub portofoliul doamnei Iurova și domnului comisar King, aș dori să subliniez că discutăm uh, aspecte externe ale relațiilor UE cu alții, adică interferențele străine în alegerile și procesele democratice. Da, trebuie să îmbunătățim rezistența noastră și să protejăm democrațiile dar trebuie să înțelegem politicile actorilor externi. În legislatura anterioară am prezentat mai multe rapoarte menționând mai ales Federația Rusă, dar și alți actori precum China, Iran și Corea de Nord. Acțiunile lor și războaiele de informare au fost de multe ori țintite și bine decupate pentru fiecare stat membru. Iar o, mai, o întărire a colaborării noastre este foarte importantă, sunt de acord, dar pentru a putea avea succes în acțiunea noastră, trebuie să înțelegem care sunt politicile narrative aici și aș vrea să, să felicit Stratcom East, care este localizat în cadrul SEAI. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Alexandra Leslie Phillips are cuvântul. Social media and mm, media sociale și uh, alte platforme deschid calea abuzului de, asupra democrației. Sigur că există un ce, din ce în ce mai mare apetit pentru delegitimizarea unor rezultate ale alegerilor, doar pentru că cel care a pierdut alegerile nu, nu este de acord. Am Uh, fost martora multor astfel de campanii, de pildă uh, partidul meu care uh, a suferit uh, de pe urma acuzațiilor primului ministru uh, că am fi primit uh, finanțări ilegale. Partidul meu a fost de multe ori achetat, ne s-a făcut și o descindere și o percheziție. Este vorba de nimic altceva decât de o o, un oportunism al politicienilor prin care se încearcă discreditarea celor care sunt incomozi. Eu cred că asta generează nimic altceva decât neîncredere între votanți și extremism Știți cum e povestea cu boiatul care a tot strigat, vine lupul, vine lupul și până la urmă, când a venit lupul, nimeni nu l-a ascultat. Mulțumesc! Am mai multe înscrieri eh, la cuvânt prin cartonaș albastru. Mai întâi a solicitat doamna Ward să ia cuvântul. Ward. Doamna Ward, vă rog. Doamna Phillips, vreți să comentați în, în ce privește uh, campania pe care ați uh, făcut în legătură cu uh, cazul Cambridge Analytica care a fost uh, implicată în alegerile din 2017. Eu am participat ca observator la acele alegeri. Și puteți să-mi spuneți care a fost implicarea dumneavoastră acolo? Pentru că Cambridge uh, Analytica a fost uh, angajată înainte de campanie pentru a Uh, isca niște uh, uh, conflicte tribale în alegerile la care am fost eu observator. Microfonul doamnei Ward a fost închis. Yes. UK's referendum on EU membership. Stop. your time is over. Doamna Ward, timpul de vorbire va expirat. Doamna Phillips, răspundeți? Exact... Colega mea întruchipează tot ce am spus eu mai devreme. Eu am fost un contractant liber uh, uh, profesionist uh, pentru o agenție care a fost contactată apoi de Cambridge Analytica. Foarte interesant că doamna Ward mi s-a adresat deja în privat ca să aflez, afle astfel de informații. Eu să știți că sunt foarte mândră de munca pe care am făcut-o Uh, și prin uh, care am fost uh, am contribuit la rezultate excelente pentru președintele în exercițiu al unei națiuni africane. Nu înțeleg de ce n-a venit la ușa mea să mă întrebe de aceste lucruri. Mulțumesc, următorul vorbitor este domnul Kovacev, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Democrație înseamnă libertate și pluralitate de opinii, însă când există o tentativă de transformare a democrației în altceva sau un atac împotriva suveranității statelor, evident înseamnă că a fost trecută o linie și acest lucru duce la dispariția toleranței. Am o întrebare. Dacă în acest Parlament votăm, înseamnă democrația și libertatea de a minți? face minciuna parte din libertatea de expresie? Să nu fim naivi, să înțelegem cât de grave sunt amenințările din partea țărilor terțe. Bulgaria este doar una dintre țările care în 2015 au fost atacate. Comitetul nostru electoral central a suferit un atac la o altă cu alte instituții. Însă, acesta este doar un exemplu. Unele societăți, unele țări încearcă să le submineze pe ale noastre. Există organizații diferite, conturi false pe uh, rețelele sociale care desfășoară bătălii coordonate împotriva Uniunii Europene mascate sub subiecte cum ar fi cultură, religia și așa mai departe. Democrația trebuie să aibă instrumente pentru a se apăra și fac apel la combaterea amenințărilor hibride. Mulțumesc! Domnule vă acceptați o întrebare de la doamna Grapini? Doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte stimate coleg veniți din bulgaria eu vin din românia sigur că vă înțeleg perfect ce ați spus tema este foarte importantă întrebarea mea este ca un europarlamentar vechi vedeți soluții în a rezolva problema pusă în discuție pe de altă parte libertatea de expresie uh, eliminarea interferenței în um, uh, actul electoral care ar fi propunerile concrete ale dumneavoastră pentru a putea să le și luăm pentru că dacă dezbatem și nu găsim și soluții înseamnă că ne uh, găsim în aceeași situație și anul viitor? Domnule Kovacev. Este o întrebare generală. Vom acționa împreună prin acțiuni coordonate la oaltă cu Comisia, Consiliul și statele membre pentru a găsi niște limitări pentru aceste campanii de dezinformare din partea țărilor terțe, dar și din interiorul Uniunii Europene. Iar pas, un pas bun înainte este să solicităm platformele să aibă anumite coduri de conduită și să, sprijin, să sprijinim jurnalismul bun, obiectiv, să facem formări profesioniste cu acești jurnaliști și multe alte lucruri. Însă avem nevoie de resurse. Democrația are nevoie de un sistem imun. Domnul Moraes, acum, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi cerem acțiuni mai puternice la nivel european pentru ca să apărăm alegerile împotriva interferențelor străine și manipulărilor și pentru ca să combatem și dezinformarea online și offline. Facem acest lucru pentru că datele, faptele ne arată că se întâmplă. Aș vrea însă să indic tuturor în acest Parlament, incluzând membrii noi, că facem acest lucru deja de mai multe luni. Comisia a indicat că s-au luat acțiuni deja și măsuri și președinția ne-a susținut. Ceea ce am vrea noi ă, este să creăm o comisie specială pentru ca să ne ocupăm exact de acest subiect. E nevoie de ea pentru că statele membre nu sunt destul de rezistente. Avem două probleme foarte mari pe care le voi exprima în următoarele secunde care m-au mai rămas. Cetățenii votează în alegeri unde avem și partide de extremă dreaptă. Văd de la mine din țară partide care au fost finanțate și au primit împrumuturi de la actori străini de statali. Apoi, interferența profundă străină în uh, alegeri necesită și o eliminare a profilingului și a platformelor de social media care trebuie să, platformelor sociale care trebuie să fie bine gestionate. E nevoie totuși de multe schimbări, dar e nevoie de ele acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Simecica are cuvântul acum. Următorul vorbitor, vă rog. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Pani Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, interferențele străine în procesele de alegeri democratice nu sunt o noutate. Am fost martorii unei serii de campanii prin care cei care au interferat cu procesul electoral au încercat să influențeze sau să polarizeze publicul elector. Mă bucur însă că și Consiliul și Comisia încearcă să contracareze pe viitor acest uh, fenomen pentru că el amenință uh, fundamentele democrației. Fără, uh, cu, cu aceste ingerințe nu putem avea o democrație funcțională. Riscul nu vine doar dinspre Rusia cu finanțările sale, sau, ci aceste dezinformări devin periculoase și când politicieni îmbrățișează astfel de uh, teorii ale conspirației. În circumscripția din care vin, uh, politicienii locali își atacă uh, oponenții propagând astfel de minciuni și interferențe. Domnul Ensley Scott. Freedom, fairness and transparency Libertatea și transparența sunt fundamentele democrației, însă în ultimii ani aceste principii au fost atacate. Banii și era digitală au alimentat dreapta extremă, desfășurând uh, campanii care nu au ce căuta într-o societate modernă și progresistă. Interferența electorală ne-a uh, otrăvit discuțiile politice, s-au răspândit mesaje de ură care voiau să ne dezbine comunitățile și să erodeze încrederea în sistemul politic. De aceea, țara mea a căzut într-o criză constituțională și bunăstarea milioanelor de oameni din Regatul Unit este pusă acum în discuție. Președintele Comisiei Digitale a spus că democrația noastră este supusă unui risc, iar reglementările electorale sunt depășite de mult și asta de la așa numitul Parlament al Parlamentelor. Nu putem sta în această instituție și uh, să închidem ochii în, măsu- în timp ce valorile noastre sunt călcate în picioare, iar parlamentele de acasă sunt uh, asediate de cei care au obiective personale. Avem de, nevoie de protecții mai solide și care să îi ajute pe cetățeni să-și stabilească propria soartă. Președintele intervine. Mulțumesc, spune vorbitorul. Trebuie să vă rog două lucruri. Mai întâi, să fiți cu ochii pe ceas și să respectați timpul alocat pentru vorbire. O, primul ciocan cade atunci când va expira timpul de vorbire, al doilea eh, ciocan eh, atunci când au mai trecut eh, câteva secunde și de trei ori bat atunci când v-ați încheiat ultima propoziție admisă. Și în al doilea rând vreau să vă rog să uh, operați mai responsabil cu cartonașele albastre pentru că suntem puțin în urmă cu timpul alocat ședinței noastre. Am spus-o până acum, n-am spus-o până acum, vreau să vă întreb însă totuși dacă acceptați, stimate coleg, un cartonaș albastru din partea doamnei Beluci. Thank you so much for the speaking time. I'd just like to ask a question deci acceptați cartonașul albastru, avem nevoie de un răspuns mai întâi. Nu, înțeleg că nu, spune președintele. Trecem de aceea la următorul vorbitor, domnul Jean-Paul Garot. Mulțumesc, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Codul de bune practici uh, al Comisiei Europene împotriva dezinformării dorește să aibă grijă de libertatea de expresie și de un internet deschis. Asta este ceea ce citim acolo și a fost aprobat de Facebook, Twitter și Google. Cei care uh, l-au semnat trebuie să fie responsabili de conținutul publicațiilor intern, uh, celor internauților. Deci nu pot să fie considerate ca dezinformare unele unele informații identificate de ei. Nu mai știm exact uh, ce se întâmplă până la urmă pe internet. Nu mai știm uh, care este numărul uh, internauților care au fost cenzurați de azi pe mâine fără nicio, avertiz, fără nicio avertizare, numai pentru că își exprimaseră păriri critice față de um, politica și ideologia europistă și peistă și imigraționistă a Comisiei. Chiar și multe alte um, alte platforme precum Facebook au uh, tăiat, de exemplu, un articol um, de, care vorbea despre propaganda televiziunii publice franceze despre migranți, cu motivul că acest conținut era um, plin de ură. Drumul spre iad este plin de intenții bune, dar totuși nu trebuie să ne apărăm uh, instaurând un fel de minister al uh, adevărului, așa cum l-a definit George Orwell în romanul său 1984. În 2019, tentația este mare ca cei care organizează aceste sisteme și sunt adepții globalizării și a tuturor mijloacelor financiare aferente să oprească pe ceea ce ei numesc populiști. Cenzura mijloacelor de comunicare este folosită de, din toate, de, de când ne știm, de către toate regimurile totalitare. Pentru cei care au o ideologie mondialistă și globalistă, trebuie toți cei care se opun la această ideologie trebuie să fie blocați. Chiar aici, în Parlament, s-a creat un cordon sanitar pentru a da la o parte toate responsabilitățile unor deputați. Noi considerăm că trebuie să continuăm această luptă pentru ca să putem să reflectăm aspirațiile profunde ale oamenilor care ne-au votat. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu pare să se fi auzit peste tot că nu se permit cartonașe albastre în cadrul aceluiași grup politic. Deci nu pot să întreb dacă acceptă vorbitorul cartonașul, pentru că este colegul de la același grup. Așa că îi dau cuvântul următorului vorbitor, Vilalba. Gracias, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, partidul pe care îl reprezint, Vox, este împotriva oricărei ingerințe externe în chestiunile interne ale țărilor noastre. Noi credem, evident, în suveranitatea națiunilor și al state, a statelor membre. Și mă bucur că măcar odată în acest Parlament chiar și celelalte grupuri politice apără suveranitatea statelor pe care o consideră imposibil de atins chiar dacă în tratat nu se vorbește despre suveranitate europeană, ci doar despre suveranitatea statelor membre. Nu ne place faptul că Rusia poate să se implice în procese electorale, dar nu ne place nici că domnul Macron sau cei 52 de deputați ai uh, adunării franceze se implică în alegerile din Spania, sprijinând sau criticând un partid sau altul din țara mea. Doamnelor și domnilor, nu ne plac uh, ingerințele externe, dar nu vrem nici să le folosim ca scuză pentru crearea unei comisii a adevărului, ca cea lui Orwell din 1984, care să ne spună uh, despre instituțiile supranaționale, ce trebuie să fie sau nu dis de instituțiile naționale ale fiecărui stat. Mulțumesc frumos! Aveți cuvântul pentru regulamentul de procedură. Vă rog, da, domnule președinte ne aflăm în această plenară aici pentru a discuta despre știrile false. Dumneavoastră tocmai ați spus că membrii partidului Brexit fac parte din identitate și democrație. Nu este cazul. Dacă tot vorbim de știri false, ar fi bine să ne respectăm unii pe alții, pentru că domnii parlamentari de aici din spate nu sunt deloc la noi în grup și uh, totuși mi se pare că nu aveți dreptate să nu-mi fi dat cartonașul albastru pentru că nu suntem din același grup. Da, mulțumesc, uh, stimate coleg, dar uh, cartonașele albastre președintele le decide și trebuie să citiți dacă vreți și regulamentul cu privire la ele, de aceea v-am respins cererea. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Lenars. Ehm, mulțumesc, domnule președinte. Alegerile libere și democratice alegerile libere și democratice sunt uh, fundația oricărei democrație și trebuie să protejăm democrația, trebuie să protejăm alegerile libere și oricine încearcă să le submineze trebuie să fie respins și combătut. Trebuie să ne eh, pregătim pentru viitorul în care eh, vom fi și mai mult online decât acum. Noile, tehno- noile tehnologii, ca de pildă deepfake, sunt tot mai greu de depistat și tot mai greu este să discernem între adevăr și fake news, știrile false. Eh, este important să, ca știrile pe care ne bazăm să fie reale și nu false. Da? Din păcate, Facebook și alte uh, organe de mass media sociale sunt uh, uh, cruciale și nu cred că sunt parteneri sinceri în uh, dialogul pe care îl purtăm. Nu cred de asemenea că ne-am făcut temele, adică că am făcut destul pentru a penaliza pe aceia care răspândesc știri false. În lupta noastră împotriva dezinformării Trebuie să, eh, să câștigăm eh, suprimația, altminteri este foarte clar că vom eh, deveni victimele acestor amenințări. Avem nevoie de reglementări foarte clare, pentru că în multe state membre deja sunt în curs de elaborare astfel de piese legislative. Haideți să facem așa fel încât să nu avem 28 de legislații diferite, ci una armonizată. Mulțumesc!

Este sarcina președintelui să decidă dacă se acceptă un cartonaș albastru sau nu și dacă este după aceea acceptat, este problema celui care a luat cuvântul. Dar eu așa am decis și de aceea este așa. Acum domnul Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Manipularea opiniei publice prin intermediul circulării de știri false pe rețelele sociale cu mijloace din ce în ce mai sofisticate și de disimulare este una din cele mai serioase amenințări în fața democrațiilor noastre și este un instrument uh, obscur pentru politici obscure care vin din afară. Planul de combatere al Comisiei Europene este un prim pas și o bună inițiativă dar și platformele de uh, rețele sociale trebuie să fie chemate la responsabilitatea lor. Iar jurnaliștii trebuie să-și înțeleagă rolul de informare uh, cu rigoare și de denunțarea informațiilor false. Aceste amenințări necesită un răspuns la înălțimea lor. În acest Parlament e nevoie de o comisie specială care să ne permită să îmbunătățim apărarea democrației noastre și asta este ceea ce vom vota și noi vom vota pentru aceste propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller! Doamne, Domnule comisar, Ați spus că uh, ultimele alegeri uh, au făcut obiectul unor tentative de destabilizare și de ingerență din partea unor actori uh, de stat și nestatali. Și mai mulți uh, colegi au vorbit despre acest lucru. Domnule Julian King, ați spus că se uh, vorbește de zeci de mii de uh, conturi false pentru uh, campanii vaste de dezinformare. Uh, Doamnă Iurova, domnule King, în septembrie 2018 ați uh, adoptat o inițiativă împreună cu statele membre pentru a arma Europa împotriva dezinformării și a criminalității cibernetice, dar nu este suficient. Care sunt următoarele etape, următoarele inițiative pentru a consolida convergența strategiilor naționale? Cum să consolidăm și rolul și mijloacele Agenției Europene uh, pentru securitatea cibernetică, astfel încât să creăm un scut european. În sfârșit, grupul nostru susține crearea unei agenții europene pentru protejarea democrației împotriva atacurilor. Sunteți dispuși să susțineți o asemenea inițiativă? Mulțumesc! Mulțumesc. Un punct cu privire la respectarea regulamentului. Vă rog. Domnule președinte, nu vreau să revin asupra prerogativelor președintelui de plenară, de ședință, dar dumneavoastră ați fundamentat decizia dumneavoastră de refuz a cartonașului, spunând că este vorba de același grup. Măcar vă rog să retrageți această motivație, pentru că altfel degeaba purtăm discuții despre știri false. Măcar retrageți motivul pentru care ați refuzat acest cartonaș. Am luat deja poziție față de această problemă și am fost informat că aceasta este regula. S-ar putea să fie vorba de o neînțelegere în ceea ce privește întrebarea care urma să fie pusă. Trecem mai departe acum pe lista de vorbitori și are cuvântul doamna Gregorova. Thank you, dear Mr. Chairman. Mulțumesc, stimate domnule președinte, dragi colegi. Campaniile de dezinformare, ciberatacurile, toate aceste noi uh, amenințări într-o democrație liberă și la adresa unor alegeri libere și democratice au început să fie folosite din ce în ce mai intens și eficient de către uh, cei care le utilizează din exterior. Trebuie să facem o nouă strategie de apărare, trebuie să rămânem în același timp um, conștienți că nu putem să lăsăm fundația democrației noastre să fie uh, atacată și distrusă. Nu putem ca monopolurile comerciale să fie cele care să determine ce este liberă exprimare și e nevoie și de o bună gestionare a filtrelor de încărcare și a platformelor uh, online. Propaganda este un uh, inamic, dar în același timp tehnologiile pot fi manipulate și de aceea dacă sunt manipulate la nivel de mase, sunt foarte periculoase pentru alegerile libere. Trebuie de aceea să-i protejăm pe cetățenii europeni. În ceea ce privește principiile democratice, pe ele trebuie să le protejăm. Haideți să facem un prim pas în secolul 21, gândindu-ne la toate acestea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Anderson, Cristina, are cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, vorbim astăzi despre planul de acțiune al Comisiei Europene împotriva dezinformării. Da, chiar e o glumă? Tocmai Comisia Europeană consideră că este eh, aptă să combată Uh, veștile false, când este practic cartierul general al tuturor uh, atelierelor de producție a știrilor false. Uh, într-o broșură, 60 de motive pentru UE, pe 64 de pagini, oamenilor li se spune de ce Uniunea Europeană și moneda euro sunt bune pentru ele. Pe pagina 16 se zice, mulțumită politicii BCE, statele membre au economisit în anul 2016 50 de miliarde de euro ăsta este chiar un fake news, pentru că este o inducere în eroare premeditată a popoarelor europene, pentru că, de fapt, această așa numită economie este, nu este altceva decât o uh, desproprietărire, o naționalizare față de cetățeni. Dacă doamna președinte desemnată a comisiei în agenda ei a spus și citez, pentru generația mea Europa a fost o promisiune a păcii, bunăstării și a unității și prin ă, moneda noastră unică, prin libera circulație, prin extindere am făcut această promisiune să devină ă, realitate. Păi asta e mama tuturor campaniilor de fake news. Ni s-a promis pacea și bunăstarea. Ce am primit? Am primit Uniunea Europeană o casă de nebuni birocrați în care o elită politică total desprinsă de cetățeni prin uh, acțiunile sale șicanează populația ce cred oamenii cu și popoarele europene despre această comunitate europeană coercitivă se vede foarte bine în Franța, în țările de jos, în Grecia. Și br- britanicii și-au exprimat și mai clar nemulțumirea. Dar planul de acțiune al Comisiei este foarte important și de aceea vom susține planul de acțiune al Comisiei prin această contribuție a mea aici acum. Mulțumesc. Doamnă Anderson, acceptați un uh, cartonaș albastru din partea domnului Manto? Domnul, din partea domnului Armando? Nu. Da, Bun. Următorul vorbitor înscris este domnul Bütikofer. Stimate domnule președinte, în legătură cu regulamentul de procedură, fără microfon acum, s-a stins microfonul la vorbitor. Domnule președinte, doamna Anderson a numit acest parlament o casă de nebuni birocratică. Este vorba de o jignire la adresa Parlamentului European. Vă rog frumos să citiți regulamentul de procedură și să reacționați. Für diese Er- Mulțumesc foarte mult pentru această sugestie și pentru că ați fost atât de atent să notați formularea. O să, voi, o să sesizez serviciile. Domnul Weimers. An i demokratiska processer. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția în procesele democratice este neacceptabilă dar uh, dacă oamenii încearcă să cumpere influență în partidele europene sau uh, social uh, democrații, lucrează în locuri unde nu trebuie, tot neacceptabil este. La fel cum este neacceptabil și folosirea banilor europeni pentru a influența alegerile. Avem un raport care spune cum 300 de milioane de coroane suedeze s-au uh, folosit pentru sponsorizarea unor grupuri de lobby um, și campanii ale acestora. De exemplu, asta este Uniunea Europeană pentru mine și este despre a încerca să-i facă pe oameni să participe la alegeri și uh, pentru a nu promova statul național, ci federalismul. Aceasta este o intervenție în procesul electoral și trebuie să fim consecvenți în abordare. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Sikorski. Domnule președinte, este prima alocuțiune pe care o țin în această sală și de aceea mă bucur cu atât mai mult că pot să iau cuvântul pe un subiect atât de important. De ce spun uh, acest lucru? Pentru că am fost uh, și eu victima unei uh, campanii de dezinformare care a influențat inclusiv alegerile din Statele Unite. Au fost deja date mai multe exemple în ce privește interferența în politicile, politica internă a Franței, a Regatului Unit și altor țări. În țara mea, domnul Juczkowski, un cetățean polonez, a publicat o carte foarte importantă și apelez a, pe această cale la procurorii polonezi să verifice actele de interferență și de ingerință în politica internă a Poloniei. Cred că prin politizarea mass media și prin uh, uh, acțiunile care sunt uh, țintite asupra partidelor politice, evident că sunt influențate în mod direct uh, alege, uh, scorurile pe care politicienii le obțin în alegeri. Cred că trebuie să constituim capacități Uh, crescute de uh, organe de mass media uh, tradiționale, trebuie să tratăm mai serios problema mass media sociale. Mulțumesc! Herr Kollege, muss Sie bitten von der... Domnule coleg, stimați vizitatori, trebuie să vă rog să nu aplaudați face parte din regulamentul de ordine internă ca, vizitat, ca de pe tribune să nu se aprecieze discursurile prin aplauze. Acum, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar King, stimat reprezentant al um, președinției uh, finlandeze, atunci când a intrat în vigoare uh, Carta Drepturilor Fundamentale, ni s-a spus că ele reprezintă o prioritate pentru această instituție, la oaltă cu amenințarea trolilor și boților și așa mai departe și a grupurilor nestatale legate cu statul, cum este cazul în Rusia, împotriva interferențelor și a dezintoxicării. Dacă ni s-ar fi spus asta atunci, nu am fi crezut. Însă amenințarea este reală și nu este nici neutră, nici, nici cum altcumva. Nu este neutră pentru că favorizează dispersia unor discursuri extremiste și populiste. Nu este inocentă pentru că se leagă de grupuri vulnerabile și afectează nu doar statele membre, ci întreaga Uniune Europeană și Uniunea trebuie să ofere răspuns prin regulamente și măsuri adecvate. De aceea solicităm investiții investiții, pentru eliminarea conturilor false, pentru a oferi un, oferi un răspuns european care să consolideze statul de drept și o comisie specială care să investigheze în profunzime și să vadă care sunt consecințele. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul Gheta. Domnule președinte, Domnule președinte și dragi colegi, știți că este foarte periculoasă dezinformarea care este contra cealaltă fața a monedei uh, informării și care știți că dezinformarea este foarte prezentă pe rețelele sociale. Eu cred că n-am văzut decât începutul acestui fenomen și este absolut urgent să ne opunem. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că a lansat această bătălie, dar cum putem să controlăm veridicitatea informației fără să avem uh, o legătură cu birourile cenzurii. Până la urmă, trebuie să mergem ca pe ou aici. Dar deja de multă vreme, democrațiile au învățat să lupte împotriva difăimării, fără să atingă în același timp libertatea de expresie. Aceasta este și sarcina noastră. Trebuie să vedem care este delictul, infracțiunea și să-l definim în lege, care trebuie să fie aplicată de o justiție independentă. Aceasta este datoarea, datoria noastră ca legislator, dar jurnaliștii, și eu sunt unul dintre ei, au uh, trebuit să își schimbe vigoarea, claritatea în ultima vreme pentru ca să nu dea voie tuturor instrumentelor străine să aibă putere de seducție asupra tot ceea ce se poate uh, face aici în ceea ce privește de difaimarea și distorsionarea. Mulțumesc! Doamna Tadino, mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că informațiile false și și manipularea lor sunt foarte periculoase. Cetățenii pot fi influențați chiar și în cadrul proceselor electorale de către cei care sunt într-o campanie electorală totală și constantă. Chiar și aici am auzit uh, diferite știri false despre campania rusă, despre finanțări din partea Rusiei, dar o să, se, o să decidă tribunalele. Trebuie să ne gândim la valoarea democratică pe care o reprezintă uh, rețeaua europeană pentru că trebuie să nu uităm că este foarte important ca și uh, în combaterea dezinformării să nu se folosesc pretexte. Nu se pot încuraja comportamente de cenzură sau uh, de comportamente neadecvate, așa cum se întâmplă, de exemplu, pe rețelele sociale. Mi-e teamă că un operator privat, precum Facebook, are deja posibilitatea să cenzureze un cetățean fără să intervină o entitate publică, un terț public și acesta este chiar momentul să luăm măsuri stricte împotriva acestor tendințe. Mulțumesc! Doamna Duriș are cuvântul acum. Doamna Duriș Nicolsonova. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, je úplne jedno z... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Nu este important din ce grup politic facem parte. Scopul nostru este comun. Trebuie să identificăm agresorul din exterior care în continuu lansează campanii de dezinformare la, care amenință democrația din statele membre ale UE. Știm foarte bine că aceste eh, campanii de dezinformare nu și-au originat nici pe Marte, nici în Bolivia, nici în India. Eh, faptele arată foarte clar că administrația lui Putin și Rusia eh, condusă de administrația lui Putin stă la baza și la originea acestor eh, cam, campanii. Centrul Strategic de Luptă împotriva atacurilor hibride a publicat foarte clare date Uh, legate de uh, imixtiunile coordonate de administrația Putin în 2016 în diferite procese electorale. Trolii care au fost uh, generați astfel au pătruns până în parlamentele naționale din statele membre și iată, Centrul de Analiză Strategică a arătat foarte clar că este vorba de o agresiune rusească. Domnul Bilcic. Mulțumesc frumos. Războiul uh, hibrid și răspândirea uh, dezinformării și a uh, știrilor false amenință instituțiile democratice din toată Europa. Avem nevoie de alegeri juste și libere, la fel cum avem nevoie de referendumuri juste și libere. Și pentru că mare parte din, politica, din campania politică s-a mutat pe rețelele sociale, trebuie să ne asigurăm că internetul poate face față răspândirii dezinformării în mod oportun și eficient. Cel mai recent atac din Austria ilustrează cum democrațiile europene mai mici sunt deosebit de vulnerabile la interferențele externe în alegerile naționale și aș adăuga și răspândirea dezinformării ulterior, după cum se întâmplă astăzi în Austria. Totodată, democrațiile europene mai mici des, uh, au la dispoziție resurse mai limitate pentru a comunica eficient uh, cu privire la mijloacele optime de combatere a acestor atacuri. Prin urmare, doamnelor și domnilor, pentru a proteja democrația în Europa, avem nevoie de o abordare politică solidă și comună la nivel comunitar. Avem nevoie să gestionăm cooperarea cu rețelele de socializare și, prin urmare, îndemn Comisia și, totodată, uh, președinția finlandeză să ia în serios această chestiune, fiindcă trebuie să fim uniți. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, mulțumesc și pentru că ați respectat timpul care vă fusese alocat. Următorul vorbitor este domnul Rafael Glucksmann. Monsieur le Président, chers collègues, oui. Stimate domnule președinte, dragi colegi, da, modul nostru de viață democratic este în pericol. Nu, nu este amenințat de exilații pe care îi lăsăm să moară în Mediterană, ci viața noastră democratică este amenințată de forțele care se amestecă în alegeri, Face problema Strahăr, problema Lega, Salvini, problema Cambridge Analytica sau toate afacerile băncilor ruse pentru Frontul Național. Toate aceste uh, probleme arată legăturile financiare între, și raportul de vasalitate între extrema dreaptă europeană aici prezentă cu regimul lui Vladimir Putin. Toate aceste afaceri arată și vulnerabilitatea sistemelor noastre democratice în fața interferențelor străine. Așa că, în fața acestor situații reale, nu trebuie să inventăm um, dușmani imaginari. De aceea vă întreb, dragi colegi, Crearea unei comisii speciale pentru ca să facă lumina asupra acestor interferențe străine este un mijloc foarte util. Este datoria noastră, prin democrație, să nu ne mai lăsăm călcați în picioare și să reacționăm. Danke. Vă mulțumesc, domnul Rovalds Nils. Domnule președinte, domnule comisar King, doamna ministru, Înainte de a veni aici, am avut un schimb de opinie cu Jessica Aro. Jessica Aro a fost jurnalistul finlandez care a dezvăluit ce s-a întâmplat uh, în spatele uh, unei adrese uh, din Sankt Petersburg, Rusia, numărul 55, strada Savușchina. Ceea ce a găsit ea a fost uh, ceva ce nimeni de aici n-ar dori să trăiască. se încerca de la această adresă să, să se distrugă existența unui om. Și atunci ea a uh, solicitat uh, ca Interpolul să fie finanțat cu mijloace suficiente pentru a putea Eh, lupta împotriva unor astfel de eh, criminali. Mulțumesc. Domnul Krasnodebski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că interferența unor părți terțe în procesul electoral, oriunde în Uniunea Europeană, și dezinformarea uh, amenință împreună procesele democratice și amenință și dreptul cetățenilor de a primi informații um, fiabile. Plus amenință în mod direct democrația europeană. Uh, nu întâmplător este numită Rusia în acest uh, context uh, mai frecvent decât alte țări și statele din parteneratul estic cad victima acestor campanii de dezinformare rusești și ar trebui să le sprijinim împotriva uh, acestor uh, dezinformări. Există însă uh, știri false și campanii de dezinformare care provin și din alte Eh, regiuni, din alte surse, nu în ultimul rând din statele membre, dintr-un stat membru în care, eh, din care, de pildă, și are originea un act de dezinformare eh, pentru a influența alegerile în alt stat membru. Știți că alege, rezultatele alegerilor nu sunt împărtășite chiar de toată lumea. Mulțumesc. Acum domnul Paul Rangel. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, și vreau să vă adresez în primul rând felicitări. Aș vrea să fie clar un lucru. Tot ceea ce trebuie noi să facem împotriva manipulării și împotriva dezinformării, mai precis în ceea ce privește campaniile electorale, nu este vorba de o muncă pe care trebuie să o facem numai în ajunul alegerilor, ci este o muncă continuă, tocmai pentru că manipularea opiniunii publice este făcută din timp și este făcută cu consistență și multă perseverență pe platformele sociale, în mass media convențională și așa mai departe. Deci noi trebuie să avem deja un răspuns, un răspuns continuu la aceste amenințări. Pe de o parte, prin SAE, Serviciul European de Acțiune Externă, unde avem mai multe instrumente, dar și prin intermediul platformelor tehnologice și nu numai, prin și uh, uh, acțiunile noastre colaborare, nu numai spontane, prin acțiuni de colaborare cu diferite instanțe și printr-o formare a cetățenilor. Acesta este punctul la care vreau să ajung. E punctul cheie. Formarea cetățenilor, conștientizarea problemei. Fie că e vorba de, aceast, de o formare sau nu. Domnule președinte, mă tăiați, dar am un minut 30, îmi cer scuze. Da, da, așa este, îmi cer scuze. Mulțumesc. Deci, o formare și informare a cetățenilor. Formare a oamenilor politici, pentru că și ei contribuie, de fapt, la știrile false. Formarea liderilor religioși, a celor care creează opinii, pentru că ei se contribuie la combaterea știrilor false, dar și formarea mai ales a jurnaliștilor, jurnaliști din toate mijloacele media existente. Formarea tuturor acestor agenți, ca să spunem așa, vor fi, va fi esențială pentru a putea combate știrile false, pentru ca să împiedicăm celălalt risc, care este cenzura pe care nu vrem să o introducem cu aceste măsuri. Mulțumesc! Danke. Mulțumesc, domnul Carlo Calenda. <clears throat> Mulțumesc. Democrația liberală este sub atac. Este sub atac uh, de acum în următorii 10 ani, probabil, din interior, din partide precum Lega, Mișcarea 5 Stele din Italia, care vor să distrugă uh, aceste valori și la aceste atacuri se răspunde cu alegeri. Democrația se apără cu democrație, dar este sub atac și din partea uh, străinătății, din partea celor care colaborează cu partidele care acționează din interior. De aceea nu putem doar să apărăm democrația. Este nevoie de o comisie specială pentru a putea vedea cum s-a putut să existe interferențe străine grave din partea unor partide care pretind că apără interese naționale, dar de fapt vând interesul național altor țări din afară. Nu putem tolera așa ceva. Europa trebuie să știe să se apere. Democrația este o formă respectoasă de trăire. Nu este slabă, e puternică, știe să răspundă. Și închei, domnule președinte, spunând că intervențiile din partea cealaltă a hemiciclului mi se pare că seamănă cu excuzatio non petita accusatio manifesta în latină. Mulțumesc! Herr Clemen Groschel. Domnul Groschel. Spuștovane prețodoioci, gospod komisar, upletanje tui. Domnule comisar, dragi colegi, ingerența actorilor străini, de stat sau nu, în alegerile noastre și mai ales în campaniile electorale și alte procese care reprezintă baza societăților noastre democratice în Uniunea Europeană, în statele membre și dincolo de acestea, precum și ceea, ce fac ei erodează societățile noastre democratice. Vorbim de acțiuni țintite și bine coordonate pe care trebuie să le combatem mai ferm. Pe de o parte, avem de-a face cu noile tehnologii și accesul uh, la acestea și, pe de altă parte, societățile democrate care se bazează pe o adevărată libertate de expresie. Există o serie întreagă de dispozitive, precum și metode sofisticate pentru a deforma adevărul și a prezenta o impresie falsă a adevărului, astfel încât să se reorienteze dezbaterile în cadrul societăților. Răspunsul este urgent pentru că sunt atacate valorile noastre fundamentale, însă trebuie să reflectăm reflectăm bine la el și să-l bazăm pe valorile și normele noastre democratice și pe statul de drept. Trebuie să fim proactivi și să ne bazăm pe informații credibile și verificabile care să facă imposibil activitatea acestora. Urmează domnul Robert Zile. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Amenințarea despre care vorbim, de fapt, este mult mai complexă și mai profundă. Nu este vorba de doar de dezinformare, că ne place sau nu. Eh, trebuie să știm că Uniunea Europeană nu este încă un actor important în ce privește culegerea și procesarea de date în cantitate, cantitate mare. Ce trebuie să facem? Trebuie să ne concentrăm resursele și să colaborăm mai bine ca până acum Oare chiar o facem deja? Am uh, auzit uh, voci care reclamă nevoia uh, înființării unei noi agenții democratice, dar Până la urmă avem uh, birouri și oficii de genul Stratcom în fiecare capitală a stațelor membre și de aici ar putea fi delegați ofițeri de legătură la Stratcom. Haideți să folosim competențele acumulate de uh, agențiile naționale uh, pentru că experiența finlandeză, estonă și așa mai departe în ce privește alegerile, de pildă, ar trebui să fie folosită. Mulțumesc, doamna Belinea. Mulțumesc, domnule președinte președinte, mulțumesc reprezentanților Consiliului și Comisiei. Într-adevăr, știrile false au un efect nociv asupra democrațiilor liberale și reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale noastre ca societate. Genul acesta de știri, așa numitele fake news, creează confuzie în rândul cetățenilor, subminează încrederea în instituții și induc cetățeanul în eroare, cel mai important, generând instabilitate politică. Adevărul este, și să nu ne mințim, că știrile false sunt instrumentul inamicilor societăților deschise, sunt instrumentul regimurilor autoritare care conduc opinia publică de la putere sau al forțelor populiste care încearcă să condiționeze dezbaterile publice pentru a-și atinge obiectivele. Două exemple clare. Ceea ce s-a întâmplat de curând cu Brexit sau și mai recent în Spania, în timpul crizei uh, secesioniste din 2017. Cu acea ocazie, independentismul catalan și-a arătat maestria în folosirea propagandei, a manipulării și a difuzării de falsități, încercând să proiecteze o imagine negativă a Spaniei, care nu corespunde în niciun caz cu realitatea. Toată această situație nu se soluționează nici cu cenzură, nici cu limitarea eh, libertății de expresie. Acest fenomen scoate în evidență nevoia de a avea mai mult ca niciodată mijloace de comunicare care să garanteze calitatea informației oferite cetățenilor și trebuie să educăm și să formăm cetățeni responsabili și cu spirit critic. Totodată trebuie să insistăm pe științele umaniste și pe capacitatea tinerilor este o miză ambițioasă, dar eu cred că aici este cheia pentru a face față acestui fenomen al știrilor false. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, spune președintele, domnul Sven Nixer. Mulțumesc. Cred că este important să avem această dezbatere astăzi, dar nu este suficient, având în vedere Uh, ordine de mărime a problemei. Tocmai de aceea susțin propunerea de a se crea o comisie specială care să urmărească intervințele în procesele electorale. Rusia este cunoscută pentru influențele sale malițioase și ingerințele sale în procesele electorale. Unele au fost menționate aici regimul de la Kremlin, cât și alte regimuri liberale, nu fac uh, niciun secret din faptul că nu apreciază valorile noastre democratice și de aceea nu ar trebui să ne surprindă că susțin, inclusiv financiar și prin alte mijloace, forțele inclusiv din statele membre, care încearcă să compromită aceste valori. Și mai important este însă faptul că vor să compromită și să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile democratic alese pe care le avem. Este o amenințare existențială la adresa Uniunii Europene și de aceea cred că prin constituirea unei comisii speciale facem un pas în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Stanislav Polciac. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Chiar dacă s-au făcut eforturi de a mai uh, diminua efectul dezbaterii, vreau să mă concentrez pe propaganda rusă, pentru că propaganda aceasta a Kremlinului a fost foarte prezentă în răspândirea știrilor false și s-a răspândit și mai mult în ultima vreme. Avem experiențe foarte mari cu propaganda rusă în Republica Cehă din cauza invaziei din 1968, care a fost prezentată ca o asistență prietenoasă, iar acum avem o dezbatere la noi în țară despre un, o sculptură a generalului Koniev care este foarte controversată. Dezinformarea rusă trebuie să fie contraatacată. Trebuie să se îmbunătățească uh, contraatacurile noastre. Am introdus măsuri precum raportarea obligatorie din partea platformelor uh, online, dar avem și un sistem de alertă rapidă care ar trebui să faciliteze un schimb de informații pe dezinformare, pe campaniile de dezinformare și ar putea să faciliteze și coordonarea. Însă acum totul depinde de felul în care vom putea noi să punem în aplicare aceste măsuri. Am așteptări foarte mari de la doamna Iurova, care se va ocupa de combaterea dezinformării și știrilor false. Vă mulțumesc. Uh, Her, domnule Porciac, acceptați un cartonaș albastru? Nu. Următorul vorbitor este domnul Pițula, Tonino. Hola. Razvojem digitalizacije informacije Dată fiind dezvoltarea digitalizării, dezinformarea devine um, mai des întâlnită pe platforme, deși este ilegală. Însă, această interacțiune nu este însoțită de protecția uh, informațiilor uh, private sau de verificarea veridicității informațiilor publicate. Scandalul cu Cambridge Analytica arată modul în care se poate folosi dezinformarea uh, pentru a da o formă diferită campaniilor politice. În noiembrie anul trecut s-a văzut că două treimi din cetățeni sunt îngrijorați vis-a-vis -vis de dezinformare sau manipulare cu privire la alegerile în general. Apoi uh, s-a mai văzut într-un alt studiu că uh, au existat interferențe din partea statelor terțe în uh, procesele electorale prin platforme și rețele sociale. Așadar, eu sprijin, susțin uh, crearea unei comisii speciale și cred totodată că aceasta ar trebui să se ocupe de influențarea campaniilor electorale și rezultatelor alegerilor. Mulțumesc! Cu aceasta s-a epuizat uh, lista de vorbitori înscriși conform regulamentului. Am o serie de înscrieri la intervențiile spontane, la Catch the Eye, însă, având în vedere timpul foarte avansat, nu pot să dau curs tuturor solicitărilor și de aceea, din uh, această listă vom, prim, vom accepta doar 5 vorbitori. Primul care s-a înscris este doamna Monica Gonzalez domnule președinte avem nevoie de o Europa care să protejeze persoanele și asta înseamnă să consolidăm și acest Parlament trebuie să transmită un, mod, un mesaj clar Comisiei, să protejăm instituțiile și societățile europene. Dezinformarea um, polarizează, se bazează pe naționalism și sentimente religioase și ține de anumite colectivități, cum sunt uh, imigranții sau persoanele cu anumite orientări religioase, uh, persoanele LGTBI și așa mai departe. Însă acest discurs se extinde tot mai mult și a ajuns și în Spania, iar la ultimele alegeri am văzut cum acest discurs al URI s-a transformat într-o apologie politică împotriva migranților și a uh, minorităților LGTBI, uh, vorbind despre sfârșitul identității creștine și așa mai departe. Se caută țapi ispășitori și țapii ispășitori sunt cei care apără aceste persoane și drepturile lor ca, și care sunt identificați ca uh, dușmani. Toate acestea sunt finanțate de, identități, de, de uh, entități străine. Avem nevoie de protecția persoanelor și dorim să creăm o comisie specială tocmai pentru a ancheta și a reuși o mai bună coordonare între state. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Kiitos, Rova González. Ja seuraava puhuja on eh, Petra Saustrevitsius. Olkaa hyvä. Urmează doamna Petra Salt. Urmează domnul Austrevicius. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, imaginați-vă Uniunea Europeană, care de obicei stabilește standarde globale pentru democrație, care deodată e mai puțin independentă, nu mai are uh, jurnalism de investigație. Societatea noastră în această epocă de post-adevăr este expusă manipulării. Populiștii naționaliști sunt finanțați de externi și ca rezultat trăim ca țările precum uh, Rusia, China sau orice grup extremist. Sunt convins că niciunul dintre noi nu își dorește așa ceva și este de aceea momentul să revizuim legislația Uniunii Europene cu privire la finanțarea partidelor politice, campaniilor sau a candidaților individuali. Avem nevoie și de mecanisme de evaluare pentru a vedea ce se întâmplă cu investițiile strategice străine. Iată de ce eu susțin modul european de viață. Domnule Austrevicius, vă mulțumesc, iar acum dau cuvântul domnului Jérôme Rivière. La Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție comisia și am înțeles că este mulțumită de uh, lupta sa împotriva dezinformării, însă realitatea e alta. Aud țări sau form- uh, că se aud cum sunt arătate cu degetul uh, țările și diverse formațiuni politice, dar ce facem cu interiorul Uniunii Europene? Britanicii au plecat din Uniune. Și acum se încearcă prin informații false blocarea acestei uh, decizii și acolo în, și apoi în Italia Comisia încurajează o uniune politică împotriva naturii. Comisia își uh, petrece timpul uh, mergând împotriva oamenilor pe subiecte care nu țin de competența sa și calcă astfel în picioare tratatul. Uh, agităm mari idei grozave, dar nu ne uităm la noi înșine. Mulțumesc! Edustaja Rivier, ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron edustaja... Mulțumesc, domnule Rivier. Dau acum cuvântul lui Claire Daly. Mulțumesc, doamnă președintă. Mi se pare mm, foarte ironic mm, uh, să vorbim despre interferențele în uh, Parlamentul European când știm foarte mult uh, ce deficite democratic există oricum. De ce să te mai deranjezi să faci în plus? Însă, interferențe electorale au loc de foarte multă vreme. Statele Unite au intervenit nu doar în America de Sud și în Orientul Mijlociu, ci chiar în inima Europei. Și singurul motiv pentru care invocăm spectrul Rusiei acum este pentru a da vina pe cineva, pentru eșecurile catastrofale ale partidelor vechi din Europa, pentru eșecul politicilor neoliberale care au lăsat milioane de europeni în urmă, demoralizați și deziluzionați. Acestea sunt adevăratele motive pentru care a fost ales Trump pentru Brexit și pentru creșterea extremei dreapte. Dar evident e mai comod să spunem că e o conspirație și că cetățenii sunt prea proști să știe ce e bine pentru ei. Dacă chiar ne preocupă interferențele electorale, să vorbim despre interferențele constante în procesul democratic de către lobbyști, de către uh, miliardari care dețin uh, trusturi de presă și așa mai departe. Rezolvați asta și nu o să mai aveți probleme cu Facebook-ul și internetul pe care nu interesează pe nimeni în afara acestei bule. Mulțumesc, doamnă Daly. Urmează Mario Caliorite. Thank you, Madam President Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc președinței eh, finlandeze și Comisiei pentru eh, prezentările făcute și am încredere că vom adopta o rezoluție fermă pe acest subiect. Atacurile și referențele în procesele electorale din străinătate sunt uh, niște încălcări grave ale drepturilor fundamentale din cartea noastră. Uh, au urmări grave, după cum am auzit. Și vreau să vorbesc despre importanța gestionării, gestionării și combaterii acestui fenomen, eh, pentru care însă avem nevoie de o infrastructură. Pentru a eh, contracara aceste atacuri avem nevoie de măsuri naționale ferme, dar și o cooperare la nivel european și internațional. Și aici UE ar trebui să fie un eh, lider ferm și angajat uh, foarte clar uh, în combaterea acestor ingerințe externe care nu sunt acceptabile. Trebuie să arătăm că se vor lua măsuri foarte ferme împotriva celor care continuă să uh, practice aceste dezinformări. Mulțumesc! Și acum cred că am pronunțat greșit numele dumneavoastră, îmi cer scuze, spune doamna președinte și acum, um, pentru că nu mai putem accepta alte înscrieri la cuvânt, suntem uh, mult în urmă, închidem intervențiile spontane și dau cuvântul din nou domnului comisar Julian King pentru remarci de încheiere. Uh, Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte potrivită după cum ați subliniat foarte mulți, campaniile de dezinformare trebuie să împiedice abilitatea sistemelor noastre de a permite cetățenilor să facă alegeri foarte bine informate, să fractureze societățile noastre, să pună la îndoială procesele electorale și rezultatele lor, să pună la îndoială integritatea instituțiilor noastre democratice. Eu nu cred că putem accepta așa ceva ca o nouă normă. Trebuie să putem face mai multe pentru ca să combatem aceste fenomene. Problema vine din afara Uniunii Europene. Mai mulți dintre dumneavoastră au menționat Rusia aici. Permiteți-mi să stabilim clar Există o echipă în cadrul instituțiilor care are ca sarcină să monitorizeze dezinformarea și campaniile uh, de dezinformare pro-Kremlin. Ei uh, raportează, este vorba de informație care este disponibilă tuturor pe site, după o perioadă anume, dau informații despre informațiile care au fost răspândite despre Kremlin și au spus de asemenea că s-a dublat informația aceasta față de anul trecut. E o problemă foarte mare, nu trebuie să punem la îndoială datele, dar trebuie să fie clar. Alții au invitat din, au învățat din felul în care acționează Rusia Trebuie să ne îmbunătățim de aceea rezistența, măsurile de combatere, pentru ca să rezistăm acestor campanii de dezinformare, indiferent de unde vin. Iată de ce noi, din partea Comisiei, împreună cu statele membre și cu societatea civilă, am creat o serie de măsuri. Nu suntem mulțumiți în sensul că ne culcăm pe lauri, trebuie să facem mai multe, trebuie să combatem mai bine dezinformarea online, trebuie să facem mai multe pentru îmbunătățirea uh, rezistenței uh, în alegerile noastre. În următoarele săptămâni și luni vom publica codul de bună conduită pe dezinformare pentru ca să ne asigurăm că facem mai multe pentru a proteja integritatea societăților noastre și vă vom raporta despre ce s-a întâmplat până la sfârșitul lui octombrie. Aș dori să spun în răspuns la anumite comentarii care s-au făcut. Acest cod de bună conduită pe dezinformare, care se aplică și platformelor de uh, Um, rețele sociale. Nu are nicio legătură cu cenzura. Nu are absolut nicio legătură cu ideea unui minister al adevărului. Nu are legătură, pentru că nu e vorba de stabilirea unui adevăr la o afirmație politică, ci e vorba de a pune reflectorul pe unele dezbateri politice, pe prominența lor. E vorba despre transparență. Astfel, cetățenii știu când văd informație de unde vine, cine plătește pentru ea, dacă e vorba de un robot sau dacă e vorba de un, o ființă umană care a circulat acea informație. Eu cred că este esențial așa ceva dacă vrem să echipăm cetățenii noștri cu uh, instrumentele necesare pentru a face alegerile bune. Vreau să revin la, la dumneavoastră și cu raportul despre derularea alegerilor europene și cu pachetul despre alegeri libere și corecte vom lucra și la un plan de acțiune pentru democrație, pentru a îmbunătăți uh, reziliența democrațiilor noastre și vom face o propunere legislativă despre o transparență mai bună, despre publicitatea politică și despre o anunțare clară a surselor de finanțare pentru partidele politice. În același timp, vom continua să lucrăm cu verificatori, cu cercetori, cu societatea civilă și cu uh, platformele civile din statele membre, astfel încât împreună să putem să facem progresul de care avem nevoie pentru a avea un viitor prosper, sigur și democratic pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Kiitokset komissaari King ja sitten neuvoston puolesta ministeri Tytti. Mulțumim domnului comisar King și acum are cuvântul doamna ministru Tupurainen în numele Consiliului Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru prilejul de a participa la această dezbatere care Eh, este și un subiect prioritar pentru președinția noastră. Vă mulțumesc pentru participarea activă. Rezistența și fiabilitatea Uniunii noastre se bazează pe unitate. Cu cât suntem mai uniți, cu atât mai bine putem rezista răspândirii dezinformării. Tocmai de aceea este obligația noastră să nu precupețim niciun efort în a apăra sistemele noastre democratice, de interferențele și ingerințele externe. Trebuie să o facem însă cu respectarea drepturilor fundamentale, a libertății de exprimare, a libertății în mass media și a liberei asociere a persoanelor. Tocmai de aceea vom colabora în plan orizontal între mai multe sectoare, uh, dincolo de frontiere, învățând unii de la alții și pe baza unui schimb de bune practici și de informații operative. S-au făcut deja multe lucruri, dar așa cum a arătat și comisarul uh, Iurova și comisarul Kim, uh, trebuie să rămânem vigilenți. Tocmai de aceea, președinția a pus un accent important în lista sa de priorități asupra luptei împotriva atacurilor hibride. A, Comisia a anunțat deja unele măsuri pe care urmează să le ia. Și am spus că este important să conștientizăm în rândul cetățenilor uh, acest pericol al uh, atacurilor hibride. Pot să vă spun că vom face totul pentru ca aceste dezinformări să nu capete, uh, câștige teren și să fie restrânsă. Vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă și valoroasă. Mulțumesc, doamnă ministru Tupurainen. Această dezbatere se încheie. Rezoluția urmează să fie votată în următoarea sesiune plenară. Și acum vom avea o scurtă pauză tehnică, după care vom relua sesiunea cu următoarea dezbatere, deci câteva minute pauză. Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση και κύριοι συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο στην... Haideți să continuăm ședința noastră. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt declarații ale Consiliului și Comisiei cu privire la incendiile din pădurea amazoniană. În numele Consiliului are cuvântul doamna Tupurainen. Vă rog. Domnule președinte, stimați membri, cred că nu sunt singura care consideră că subiectul pe care îl discutăm noi astăzi, pădurea amazoniană, incendiile din pădurea amazoniană, e un subiect care ne preocupă pe fiecare dintre noi. Aceste Incendii afectează nu doar pe cei direct afectați, ci ne afectează pe noi toți pe această planetă și afectează clima. Nu se poate sublinia îndeajuns cât de important e să fie păstrată pădurea amazoniană, astfel încât acțiunile climatice să fie eficiente. Această pădure amazoniană e unică în bogăția și diversitatea ta. E casa a una din 10 specii de pe pământ. Defrișările, cauzate în special de acțiunea umană și de schimbările climatice, constituie o amenințare gravă. Se duce la o pierdere drastică a speciilor și a suprafeței de pădure amazoniană tropicală. Aceste păduri au o legătură directă cu defrișarea intenționată. Din păcate, constatăm cu îngrijorare că aceste incendii s-au intensificat în ultimele zile în pădurea din Brazilia și peste graniță în Bolivia și Paraguay. Aceste incendii poluează în mod grav aerul, ucid multe specii de plante și animale din pădurea amazoniană și îi împing pe, îi împing pe indigeni în afara teritoriilor lor. Conducerea UE în acțiunile climatice și protejarea pădurilor se regăsesc între prioritățile președinției finlandeze. Pădu- incendiile de pădure au multe consecințe și pentru oameni și pentru animale. Noi depindem de păduri. Trebuie să păstrăm biodiversitatea, sunt importante pentru a limita încălzirea climatică și sunt importante pentru a le asigura traiul și locul de muncă oamenilor. Așa că pădurile sunt foarte importante și pentru obiectivele Uniunii Europene de a ajunge la neutralitate din perspectivă climatică. Am discutat despre pregătirile pentru, pentru summitul cu privire la climă în această dimineață și și dezbaterea din această după amiază e foarte importantă. În pofida acțiun acțiunilor luate până acum la nivelul Uniunii și a angajamentelor pe care ni le-am luat la nivel internațional, defrișarea și degradarea pădurilor continuă să crească. Aceste incendii devastatoare din regiunea Amazonului ne-au arătat că e nevoie să accelerăm aceste eforturi. Aprilie 2019. Consiliul a adoptat concluzii cu privire la progresul făcut în implementarea strategiei UE pentru păduri. Cu această ocazie, Consiliul a subliniat cât de importantă e această strategie, astfel încât să asigurăm o coerență și coordonare între politicile statelor membre, acelea care afectează pădurile și să promovăm o gestionare durabilă a pădurilor. Consiliul de Agricultură și Pescuit va organiza o dezbatere luna viitoare cu privire la nevoia de a avea o nouă strategie după 2020, o strategie care să se bazeze pe aceiași principii, dar în care să se țină cont și de evoluțiile politice din statele membre, din Uniune și la nivel internațional. Consiliul și Parlamentul European au primit de curând o comunicare mult așteptată din partea Comisiei, astfel încât să se accelereze acțiunea UE pentru a proteja și reface pădurile globale. Vom revizui lista de priorități care apar în acest raport și așteptăm cu nerăbdare sugestiile dumneavoastră pe subiect. Consiliul își dorește să ofere un feedback la comunicarea Comisiei sub formă unor concluzii ale Consiliului pe care sperăm că le vom adopta în decembrie 2019 acești actori în, din defrișare sunt și din, alt, și din alte domenii față de ceea ce ține de ele. De aceea încercăm să implicăm pe toți actorii importanți, pe cei din agricultură, mediu și pe cei din domeniul comer- comercial. Așteptăm reacțiile dumneavoastră la această comunicare și știm că acestea vor contribui la acțiunile viitoare pentru păduri. Domnule președinte, stimați membri, Permiteți-mi să închei prin a sublinia faptul că incendiile din pădurea amazoniană reprezintă o criză, o criză mondială urgentă. E nevoie de un răspuns internațional eficient. Cooperarea cu țările din zona Amazonului este deosebit de importantă. Aceste țări, cum ar fi Brazilia, sunt cele care trebuie să conducă răspunsul, însă trebuie și să își îndeplinească aceste angajamente. Solicit țărilor din bazinul Amazonului și liderilor de acolo să acționeze rapid. Noi suntem pregătiți să colaborăm cu domnul Bolsonaro și cu alții. Uniunea Europeană e pregătită să-și ofere sprijinul, însă avem nevoie de acțiune acum. Finlanda e pregătită să sprijine Uniunea Europeană în acest aport. Inițiat în Miniștrii de externe au discutat acest subiect la Helsinki la sfârșitul lunii august. Miniștrii de externe au fost de acord că e o situație urgentă și au accentuat faptul că e nevoie de o abordare coordonată în Uniunea Europeană pentru a răspunde la această criză. Ca președinția Consiliului, noi vom continua să depunem toate eforturile astfel încât să ne asigurăm că vom putea să avem o acțiune la nivelul Uniunii Europene coordonată și eficientă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim. Acum, din partea Comisiei Europene, domnul Vela, vă rog. Thank you, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și președinției finlandeze, dragi colegi, domnilor și domnilor. Ne confruntăm cu o criză a biodiversității globale care ne afectează viețile, care ne afectează economia și în același timp ne, afecte, ne pune în pericol viitorul. Incendiile din pădurile de pe întreaga lume cresc uh, volumul de dioxid de carbon din atmosferă și astfel criza se înrăutățește nu doar în zona Amazonului, ci și în alte regiuni ale lumii, cum ar fi Siberia. Însă Amazonul, pădurea amazoniană este unică. O, pentru oxigenul pe care îl produce, pentru biodiversitatea pe care o găzduiește și e unică ceea ce vrește sănătatea planetei. De aceea mă, mă bucur că ați pus acest punct uh, pe ordinea de zi ca fiind prioritar. Trebuie stopată defrișarea din trei motive esențiale. În primul rând, pentru a pune capăt pierderii de biodiversitate, pentru a combate schimbarea climatică și pentru a atinge obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și pentru a respecta angajamentele luate în cadrul acordului la Paris. Degradarea și pierderea de terenuri acoperite de păduri au uh, consecințe majore asupra stabilității, securității, asupra drepturilor omului, asupra climei, biodiversității, sănătății și uh, surselor de trai, atât pentru comunitățile locale, cât și pentru întreaga planetă. Comisia Europeană uh, oferă asistență pentru a face față acestor probleme în țările afectate de incendii și are legături Uh, permanente cu toate autoritățile relevante, inclusiv cu cele din Brazilia. Deja au fost activate mai multe instrumente pentru a îmbunătăți situația actuală. Cum ar fi, deci, la cererea Boliviei, Centrul de Coordonare pentru Urgențe a trimis deja o echipă de pompieri în Bolivia. Astfel de asistență poate fi oferită oricărei țări afectate la o solicitare oficială din partea acesteia. Sistemul de cartografiere în uh, caz de urgență Copernicus a fost de asemenea, Copernic a fost deja activat și s-au făcut cartografieri pentru Bolivia, Brazilia și anumite zone afectate din Bolivia și Paraguay și sunt uh, hărți uh, public, făcute publice. De asemenea, UE finanțează proiecte de dezvoltare ce țin de păduri și de utilizarea terenului în bazinul Amazonului, inclusiv în Brazilia, pentru un total de 128 de milioane de euro și de asemenea sunt prevăzute noi acțiuni pentru un valoare, de un total, de, un valoare totală de 28 de milioane. Avem uh, contacte strânse cu autoritățile din uh, Columbia. Columbia care se implică pentru coordonarea situației și la summitul recent G7 ne-am implicat uh, pentru a pregăti o întâlnire la nivel înalt în bazinul amazonian um, pe marginea adunării uh, generale ONU. Acum e urgent să fie combatute incendiile, însă cauzele structurale trebuie abordate, cum ar fi extinderea terenurilor agricole. În iulie, Comisia a adoptat o comunicare cu privire la protejarea și um, recuperarea pădurilor. Acolo sunt uh, o serie de acțiuni, printre care sprijinul pentru practici uh, viabile de utilizare a pământurilor, a terenurilor. Colaborăm cu țările partenere pentru a reduce presiunile asupra pădurilor și pentru a încuraja de asemenea recuperarea pădurilor. În ceea ce privește UE, uh, vrem să reducem impactul nostru asupra consumului de, de păduri și de terenuri, vrem să minimizăm uh, Uh, riscul uh, pe care îl presupun uh, importurile de produse ce au legătură cu defrișările sau cu degradarea pădurii. De asemenea, facem tot posibilul pentru a informa mai bine persoane în legătură cu lanțul de furnizare, de materii prime, pentru a stabili de asemenea un observator în ceea ce privește situația pădurilor. Niște informații științifice corecte sunt un element important din strategia UE și colaborarea cu țările partenere este de asemenea esențială, printre altele pentru a identifica consecințele economice pe termen lung a unor defrișări ulterioare. Comisia și-a luat un angajament pentru a, avea, pentru a face acțiuni pentru a întreprinde acțiuni susținute împotriva defrișărilor. Să suntem gata să, afe- să asistăm acele țări afectate de incendii, atât în zona amazoniană cât și în alte regiuni. O facem uh, printr-o cooperare strânsă cu autoritățile țărilor afectate. Vă mulțumim! Acum uh, continuăm intervențiile în numele grupurilor politice. În numele grupului PPE are cuvântul doamna McGuinness două minute. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte Vreau să-i mulțumesc, doamne Tupurainen, pentru că știți foarte multe despre pădură și ne bucurăm că tocmai președinția finlandeză um, găzduiește această dezbatere. Mulțumesc și discursului comisarului. Poate că unii din cei prezenți în sală au văzut cum arată aceste incendii din pădurea amazoniană. E Până la urmă, vorba de felul în care, la nivel global, putem cu toții lucra împreună, pentru că nicio noțiune, națiune de una singură nu poate rezolva această problemă. Um, e posibil ca multilateralismul să fie consolidat mai degrabă de, decât slăbit, chiar și atunci când anumite țări își revendică suveranitatea trebuie să recunoaștem unde s-au realizat progrese. Și haideți să luăm exemplul Braziliei. Recent au existat acțiuni împreună cu alte șapte state sud-americane uh, mai multe operațiuni, printre care Green Brazil. Dar asta fără susținerea comunității internaționale. Dar suferim cu toții dacă Amazonul moare. Și uh, această pădure amazoniană e deja amenințată. Cunoașteți detaliile. Ați citat nevoia de a vedea uh, care e coerența politicilor, domnule comisar ce fel pădure distrusă, se defrișează terenuri numai și numai din motive agricole. Trebuie să ne asigurăm prin acordurile comerciale că angajamentele pentru climă și pentru biodiversitate vor fi onorate și de către partenerii noștri. Iar deciziile noastre aici în Parlament vor fi decisive. Trebuie ca europeni să spunem, să recunoaștem la rândul nostru că nu întotdeauna am făcut ce era bine pentru mediu și că nu întotdeauna am respectat biodiversitatea. Deci haideți să um, adoptăm uh, această relație cu colegii noștri sud-americani de pe o poziție de mai multă umilitate. Mă gândesc și la Indonezia. Există incendii um, și în alte regiuni ale lumii. Eh, mulțumesc anticipat tuturor celor care se vor angaja în combaterea acestora. Mulțumesc, spune președintele. Acum, pentru grupul SD, are cuvântul președinta grupului, doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Incendiile din pădurea amazoniană din vara asta au constituit o adevărată tragedie, un eveniment care a întristat și mobilizat comunitatea internațională, deoarece impactul asupra mediului, impactul social și economic al acestei tragedii depășește bazinul Amazonului. E vorba de plămânul pământului. Această pădure produce 20% din oxigenul de pe planetă și găzduiește mai multe specii vegetale decât orice alt ecosistem. Mai mult, acolo locuiesc peste un milion de persoane indigene care trăiesc acolo în mod viabil Știm că de generații întregi patrimoniul lor uh, a trebuit să fie apărat și cunosc foarte bine, deoarece am avut ocazia de a uh, lucra o, o, o lună acolo ca voluntară cu ONG-uri care sprijină aceste comunități, care au nevoie de alternative viabile. Nu pot să-mi imaginez ce trăiesc acești oameni în ziua de azi în fața acestei tragedii și nu e prima oară când pădurea e, e cuprinsă de flăcări. Însă incendiile au crescut anul ăsta cu 80% față de anul trecut și în zonele protejate incendiile cred. Căutarea aurului de asemenea crește de frișările și mercurul folosit contaminează, poluează uh, atmosfera, apa și hrana persoanelor și animalelor. Această tragedie vine din cauza unor posibili, din cauza unor politici irresponsabile, um, impulsate de domnul Bolsonaro, care spune că nu există schimbare climatică și care încurajează o nouă căutare febrilă a aurului. Deci el ignorează orice sfat ce ține de protecția mediului și ca să nu asculte adevărul, Bolsonaro i-a demis pe responsabili de la Institutul de Cercetare Spațială din Brazilia și pe cei de la Institutul de Mediu Înconjurător și de Resurse Renovabile. Domnule președinte, am ajuns practic la punctul de neîntoarcere. Aproximativ 20% din pădurea amazoneană a fost defrișată. Deci, dincolo de tragedia de mediu, socialiștii și democrații suntem foarte îngrijorați și de soarta populațiilor uh, autohtone de acolo și a pământurilor lor suntem în fața unui eveniment care duce la o escaladare a teritoriilor, a um, asesinatelor, liderilor, cum ar fi Pilma Ferreira Silva sau Claudio Nor și Costa da Silva. Noi din Uniunea Europeană vedem ce eforturi regionale se fac pentru a găsi soluții și pentru a proteja atât persoanele cât și mediul. Uh, trebuie să știți că grupul nostru vă va sprijini în continuare și vom colabora. Îi cerem domnului Bolsonaro să-și respecte obligațiile internaționale din acordurile de la Paris și să respecte clauzele de mediu stabilite în acordul uh, Mercosur. Dacă guvernul nu va asculta, Brazilia va fi izolată de restul comunității internaționale. Și eu cred că în această dezbatere se, cuve, se cuvine să amintim un proverb al populațiilor de acolo. Doar atunci când va muri ultimul copac, când ultimul râu va fi otrăvit, când ultimul pește va fi prins, atunci ne vom da seama că nu putem mânca bani. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului Renew Europe, are cuvântul domnul Hoejic. Două minute. Vă amintesc că nu vom avea posibilitatea de a interveni cu cartonașe albastru la această primă rundă. Minister. Domnule președinte, doamnă ministru, domnule comisar, stimați colegi, această vară a fost o vară a groazei în ceea ce privește incendiile de pădure. Cu toții am fost șocați văzând cum arde pădurea amazoniană. Șocul a fost și mai mare când președintele Bolsonaro a, spu- a atacat ONG-urile care încercau să protejeze pădurile, de fapt și să le învinuiască. De fapt, politicile sale sunt cele care au dus la situația actuală. Haideți să fim onești. Această pădure nu a ars doar în zona amazoniană. Am văzut ce s-a întâmplat și din Siberia până în Alaska, unde erau incendii și se pierdea habitat. Trebuie să, să spunem foarte clar, distrugerea pădurilor e o problemă globală. E timpul să acceptăm și faptul că și noi suntem o parte a problemei nu doar prin cu ce contribuim la, la gazele cu efect de seră, ci prin politicile pe care le avem, politicile comerciale și prin punerea în aplicare și acestea sunt de vină. E timpul să le schimbăm, e timpul ca această instituție să acționeze. Trebuie să spunem că acordul Mercosur e problematic așa cum arată, dar nu putem pur și simplu să renunțăm la el și să spunem că totul s-ar rezolva. Ar fi o soluție prea facilă. Trebuie să mergem în profunzime. Noua comisie spune spune că acest nou pact verde european e o prioritate de top. Nu ar trebui să fie doar pentru Europa, ci să se meargă și mai departe. Consecințele trebuie să fie asupra întregii lumi. Dacă într-adevăr dorim să ne salvăm planeta și civilizația, trebuie să ne asigurăm că politicile noastre agricole nu contribuie la defrișare, pentru că acum o fac și în zona Amazonului. Trebuie să ne asigurăm că politicile noastre comerciale nu contribuie la defrișări, pentru că acum o fac. Trebuie să ne asigurăm că politicile noastre energetice nu contribuie la defrișare, pentru că acum o fac. Ceea ce trebuie să facem e să schimbăm toate acestea pentru noi și pentru copiii noștri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și acum, din partea verzilor, doamna Hautala are cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Incendiile intenționate din pădurea amazoniană au fost un semnal de alarmă, iar acum înțelegem mai bine că astfel de incendii se petrec și altundeva. Și aș cita Africa Centrală, Asia de Sud-Est. Iată doar cele mai importante. Mai știm că pentru a aborda schimbarea climatică trebuie să captăm CO2-ul cu toate mijloacele posibile și uh, singura modalitate pe scară largă e cu ajutorul pădurilor, tocmai. Însă pădurile sunt de acum uh, defrișate și transformate în teren agricol. Dar haideți să reamintim că Mercosur intenționează să uh, exporte produse precum soia sau carnea de vită care pun în pericol pădurea prin defrișări. Nu există un mecanism viabil pentru a asigura că acordul de la Paris și alte uh, angajamente internaționale în privința mediului sunt respectate în America de Sud, pentru că nu există sancțiuni în capitolul privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Iar comunicarea Comisiei în ce privește defrișările și degradarea pădurilor a promis să analizeze măsurile reglementare de partea cererii, pentru că avem nevoie de legislație europeană care să se asigure, să îi asigure pe consumatorii europeni că nu cumpără produse provenite urmare a defrișărilor. Mă adresez acum și președinției. Știu că acum s-a decis că cel ce se va ocupa de această comunicare privind defrișarea se va ocupa Consiliul pentru Agricultură. De ce Consiliul pentru Agricultură și de ce nu Consiliul pentru Mediu? Mulțumesc, spune președintele. Acum, pentru grupul ID, domnul Ruge are cuvântul de o minută. Αντικαταστήσει το Προεδρείο, că trebuie că eu να πάρω τον λόγο. Apoi uh, am să intervin chiar eu. Stimați colegi, pădurea amazoniană arde, producând catastrofa ecologică pe care o știm de acum cu toții. Prin vocea președintelui Macron, Franța s-a asociat aceste emoții globale. Totuși, Rassemblement Național se teme de felul în care reacționează uh, domnul Macron și de lipsa lui de reacție vis-a-vis -vis de incendiile din Africa uh, Centrală. Atitudinea președintelui francez nu este una demnă. Toată lumea știe că mm, culturile uh, hrănesc șepterul din Canada. Marine Le Pen și uh, Rassemblement Național s-a opus acordului CETA, așa cum ne opunem și Mercosur, pentru că este un acord dezastruos pentru agricultorii francezi. Președintele Macron a constatat uh, același lucru și în mod cinic uh, a abordat dezastrul amazonian, refuzând să semneze acordul Mercosur. Ecologia și mediul sunt subiecte prea serioase pentru viitorul planetei ca să fie utilizate uh, într-o manieră politicianistă în politica internă. Am dorit ca președintele Macron să pună capăt uh, defragmentării uh, ONF, să se preocupe de uh, defrișările și din Maiot și din Africa, să se preocupe de riscurile uh, atomice din insulele Marshall, vecine uh, Polineziei franceze în Guiana la fel, să protejeze uh, area franceză a Amazoniei, să se ocupe de catastrofa uh, de mediu a algelor sargase din Martinica. După toate aceste invitații, Emmanuel Macron cu siguranță nu va face nimic pe aceste teme și va sfârși prin a semna totuși acordul Mercosur. Vă mulțumesc pentru atenție! Președintă, mulțumim, domnule rouget Următorul vorbitor este domnul Herman Terci, în numele grupului ECR. Aveți cuvântul. Președinția. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aud vorbindu-se mult astăzi aici despre Bolsonaro. Îi se pun în cărcă toate tragediile care se întâmplă, însă uităm că există o viziune părtinitoare a Parlamentului față de ceea ce se întâmplă în realitate. Socialiștii spanioli vorbeau acum despre uh, faptul că se caută aur și că mineritul aurului e devastator, dar asta se întâmplă mai ales în uh, pădurea amazoniană din Venezuela, sub controlul stimatului domn Maduro, sub controlul grupărilor uh, de gherilă LN din Columbia, care sunt acolo uh, Uh, fiind sprijinite de Maduro și de Chavism. Iată că în Bolivia au ars 2 milioane și jumătate de hectare. În Bolivia, nu în Brazilia. Nimeni nu vorbește despre Bolivia. De ce? Deoarece domnul Morales, care a crescut culturile de coca pentru a se produce cocaină, a făcut-o și cum a, a început să ardă pădurile și resturile ă, vegetale și de acolo vine catastrofa, dar iată că noi nu facem decât să ne gândim doar la Bolsonaro. Vă mulțumim, domnule Terci. Acum, în numele grupului GUE, are cuvântul domnul vicepreședinte Papadimulis. Vă mulțumesc, doamnă președinte ce ne-au spus acum Consiliul și Comisia și ceea ce ne spun și oamenii de știință și realitatea. Toate acestea ne arată că nu trebuie doar să vorbim, ci trebuie să și acționăm. Nu e suficient doar să purtăm discuții. Trebuie să tragem și concluziile de aici. Trebuie să întreprindem acțiuni, trebuie să punem presiuni, astfel încât să nu mai fie uh, defrișată pădurea am- amazoniană și să nu mai fie distrus pământ, plămânul planetei. Să ne uităm la ce ne arată cifrele. Sub Bolsonaro, cu 80% într-un an a crescut defrișarea în zona amazoniană. În câteva luni s-a tăiat mai mult în această regiune a Amazonului decât în ultimii trei ani. E clar că atunci trebuie să facem mai multe. E o rușine pentru Parlamentul European faptul că această discuție nu va duce până la urmă la o rezoluție. Pentru sunt cei de dreapta și extremă dreapta care au alianță aici. Eu cred că trebuie să acționăm și trebuie să folosim și Mercosurul ca instrument pentru a pune presiune asupra lui Bolsonaro. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Papadimulis. Are cuvântul acum domnul Papadakis din fără, fără afiliere. Un minut. Dasus, pagosmio... Distrugerile colosale din uh, zona amazoniană sunt rezultatul marilor companii care despăduresc și marile instituții internaționale plătesc și ele pentru asta. Bolsonaro sporește politicile care au fost utilizate și de alte guverne, dând întreaga putere companiilor pentru a produce uh, biocarburanți sau alte produse agricole, tăind pădurea fără niciun control. Uh, vorbesc inclusiv de companii din Uniunea Europeană, cu știința guvernelor acestor țări europene. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu acordul Mercosur în uh, acest context, dincolo de vorbe dincolo de tot ce se spune despre mediu, Parlamentul, prin vocea PPE, nu are o rezoluție pentru zona amazoniană. Fonduri ar trebui alocate eh, pentru a prezerva pădurea amazoniană și pentru a regenera pădurea acolo unde uh, se poate și orice activitate economică în zonă trebuie să uh, se încheie. Președinte, vă mulțumim. Acum trecem la luările de cuvânt ale celorlalți eurodeputați, începând cu domnul Peter Lize. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Incendiile de pădure din Amazon sunt o adevărată catastrofă. Și un exemplu, în acordul de la Paris, Brazilia nu și-a luat obligații cu privire la reducerea emisiilor de dioxid de carbon din industrie și din alte domenii, ci tocmai accentul că de acolo în ceea ce privește pădurea și reîmpădurirea și vedem că nu funcționează ceea ce s-a stabilit. E o mare problemă pentru tot ceea ce ține de climă la nivel mondial. Vorbim despre această situație urgentă. Există incendii de pădure și în Siberia, în Alaska. Vedem că sunt acum emise mari cantități de metan care afectează și mai mult clima în comparație cu dioxidul de, de carbon. Unii vorbesc de înghețarea Mercosurului. Am putea să înghețăm orice tip de comerț cu aceste state, dar atunci facem un pas înainte, mai avem atunci vreun instrument de presiune, avem vreun fel de control la ce face China, ceilalți. Da, cred că dialogul e important, e important și să punem presiune, dar trebuie să dăm dovadă de deschidere și să atacăm problema de la rădăcină. Și trebuie de asemenea să ne asumăm și noi responsabilitățile noastre. Ieri am discutat despre pădurile din Uniunea Europeană, trebuie Trebuie să protejăm și pădurile noastre în Europa, trebuie să vorbim și în Europa despre reîmpădurire și avem nevoie și de un follow-up, de o continuare. E bine că astăzi discutăm despre aceste subiecte. Pădurile în Europa, în, la nivel internațional, nu avem rezoluții pe niciunul dintre subiecte, însă important e să discutăm, să vedem ce e de făcut, să luăm o decizie și o vom face-o împreună în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Lize. Acum are cuvântul Miriam Dali, un minut și jumătate. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi vorbim despre cea mai mare pădure tropicală a lumii, care ajunge practic la un punct de distrugere irreversibile. Amazonul, Amazonia e importantă pentru noi, deoarece e importantă pentru clima planetei e un puț de carbon care poate atenua efectele schimbării climatice. Dacă ar muri pădurea amazoniană, volumul enorm de gaze cu efect de serm ar uh, accelera încălzirea climatică. Avem sute de incendii acum anul ăsta. Uh, și nu doar acolo, ci și în zona arctică și subarctică. Aceste incendii doar au produs cam 100 de milioane de tone de dioxid de carbon. Însă e un cerc vicios dacă comunitatea internațională și UE nu își accelerează eforturile pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, rata încălzirii globale nu, va, nu se va încetini și aceste incendii vor fi tot mai dese. Prevederile pentru a, pro, pentru a proteja pădurea amazonenă fac parte din acordul între UE și Mercosur și în interesul tuturor părților ca aceste prevederi să fie puse în practică. De asemenea, semnatarii bogați ai acordurilor de Paris, care au promis să plătească țările în curs de dezvoltare pentru a proteja și planta arbori, trebuie să facă asta. Cu toții suntem responsabili. Să ne schimbăm modul de consum, care este atât de nociv. E vorba de o acțiune colectivă puternică a Uniunii Europene și a întregii lumi. De așa ceva avem nevoie. Vă mulțumim, doamnă Dali. Acum, în numele grupului Renew, are cuvântul domnul Ștefănuță. Thank you. Madam President, Doamnă președinte, domnule comisar, galeria, cum vedeți, e plină de tineri și ei, mai mult decât noi toți, știu despre schimbarea climatică. Incendiile de pădure și dezastrele naturale nu mai sunt o temă pe care țările să o poată aborda în izolare. Din păcate, incendiile din pădurea amazoniană sunt parte a unei tendințe globale numărul uh, incendiilor de pădure a crescut exponențial. În august 2018 s-au înregistrat 16.000 de incendii august 2019, 79.000 de incendii, adică o creștere de aproape 500%. Europa nu poate sta pe margine atunci când alte țări suferă astfel de dezastre și au nevoie de ajutor, pentru că nicio țară nu e imună în fața unor astfel de dezastre, nicio țară din lume nu poate să se descurce de una singură. Este esențial să avem acțiuni concertate pentru a stopa astfel de calamități. Uh, încălzirea globală accelerată uh, a planetei ne determină să avem un răspuns de protecție civilă sporit pentru a fi gata să complementăm capabilitățile naționale atunci când ele sunt depășite în fața acestor dezastre. Spun aceste lucruri deoarece Consiliul tocmai a tăiat aceste fonduri, doamnă președinte, iar ele trebuie restabilite. Nu vorbim doar despre uh, incendiile de pădure, vorbim de oameni și de viitorul lor, de viitorul tinerilor despre care vă vorbeam. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președinte. Vă mulțumim, domnule Ștefănuță. Următorul Uh, Doamnă președinte, domnule comisar, avem două feluri în care putem aborda acest subiect. În primul rând cu emoție și făcând discursuri, cum să nu ne pară rău de aceste păduri și de ceea ce se întâmplă cu oamenii care locuiesc acolo, cum să nu vorbim despre Bolsonaro care nu crede în schimbările climatice, cum putem să nu-l condamnăm, guvernul și el e corupt și e corupt de compania cea mai mare de la, din lume în ceea ce privește carnea de vită. Și apoi mai există și altfel de subiecte. Cum putem să renunțăm la emoții și a le acuza? E important și să știm care e responsabilitatea noastră la aceste incendii, care nu sunt accidentale. Domnule comisar, ați reușit să nu spuneți nici Mercosur, nici PAC în discursul dumneavoastră. I-am auzit pe reprezentanții PP-ului, Renew Europe și socialiștii și democrații care care ne spuneau ar fi totuși bine să respectăm acordul Mercosur. Însă, dacă nu vă dați seama că acest acord Mercosur pe care Brazilia l-a semnat pentru că urmează să exporteze soia a, și dacă nu vedeți că e un lucru care duce la distrugerea pădurii din zona Amazonului, e ceea ce duce la distrugerea climei. Dacă nu vedeți ce responsabilitate are politica agricolă comună aici și că vor fi consolidate astfel importurile de soia din Brazilia, dacă nu vedeți toate acestea, nu vedeți care e responsabilitatea dumneavoastră, nu contribuiți la oprirea acestor incendii, la oprirea distrugerii Amazonului și persoanelor care locuiesc acolo. Vă mulțumim, domnule Jado. Și acum are cuvântul doamna Malin Bjork, un minut. Amazonas står i världen... Mulțumesc. Pădurea amazoniană e în flăcări. Și nu știu, dacă vom fi în stare să facem față schimbării climatice, dacă vor continua defrișările ritmul actual, încălzirea globală va avea niște consecințe atât de mari încât uh, planeta va fi în pericol. Uh, Bolsonaro, președintele Braziliei, e corresponsabil pentru această situație. El um, susține politici care îi afectează negativ uh, nu doar pe indigeni, pe persoane din categoria LGBTI. Nu, politicile lui sunt un dezastru pentru întreaga lume. Politicile lui de defrișare sunt nocive și nu e ciudat că mulți uh, acționează și ne cer și nouă să acționeze și dau dreptate domnului Jadot. Trebuie să acționăm acum. Și există mai multe căi de a o face. Însă o cale evidentă este să oprim negocierile la acordul Mercosur deci să le stopăm, să le blocăm deocamdată și să spunem că trebuie respectate acordurile de Paris, că acordul trebuie să fie obligatoriu și că trebuie să se pună capăt de frișorilor. Asta trebuie să fie obligatoriu. De o săptămână tinerii ies în stradă și ne cer să facem și de noi depinde asta. Björk. Ja sitten edustaja Eleonora Evi, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Mulțumim, doamna Evi are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, europenii, suntem corresponsabili de incendiile din pădurea amazoniană și din restul lumei. Consumăm carne, ulei de palmier, Importăm uh, nutrețuri pentru creșterea intensivă a vitelor. Mă gândesc la soia, la mm, porumb, uh, modificat genetic de multe ori. Asta face bune presiuni asupra pădurilor din țările terțe și accelerează defrișările. Prioritatea numărul unu trebuie, prin urmare, să fie reducerea uh, imprentei consumului nostru european, care are o legătură directă cu ce se întâmplă. Și asta nu-i nu sunt niște doar vorbe retorice, să nu uităm că avem sute de milioane de oameni care n-au ce mânca, și să nu uităm că avem un miliard de persoane obeze în același timp. Și ultimele estimări ne spun că 2 miliarde de persoane uh, sunt obeze și deci 4 milioane mor că mănâncă prea mult. Avem prea multă mâncare care e aruncată la gunoi, mâncare nesănătoasă și asta pune în pericol toată planeta noastră. Și noua comisie va trebui să abordeze probleme de la rădăcină, în PAC și în politica comercială UE. Dacă într-adevăr vrem să uh, Uh, atingem uh, agenda 2030 și dacă vrem într-adevăr să reducem sărăcia, foametea, inegalitatea și o utilizare nediscriminată a resurselor de pe această planetă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Evi. Urmează domnul Adam Iarubas, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Știm că pădurea amazoniană e o rezervă naturală și că arde. Aceste incendii au fost declanșate în mod intenționat pentru a defrișa terenuri care se poată deveni terenuri agricole. Trebuie să ne formulăm cu atenție opiniile. Sigur, avem acordul Mercosur și ar trebui utilizat pentru a pune în aplicare anumite din prevederile sale ca uh, Uh, țările din uh, Amazonia să își respecte obligațiile de a proteja această pădure. Ne dorim dezvoltare durabilă, ne dorim ca prevederile acordului să fie respectate, dar avem și criterii de sustenabilitate în ce privește creșterea animalelor, la fel cum se aplică și în Franța, Germania sau Polonia. Băncile investesc milioane de euro în uh, America de Sud, în zone care nu respectă obiectivele de dezvoltare durabilă în astfel de uh, zone. Iată, deci că prevederile Mercosur nu sunt eficace și atunci trebuie să facem ceva cu aceste incendii de pădurea amazoniană, asigurându-ne că nu promovăm o concurență neloială prin produsele agricole care Uh, pe care noi le importăm din acele uh, țări și din acea zonă. Mulțumesc. Președinta, mulțumim, domnule Iarubas. Următorul vorbitor, doamna Catipiri, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, stimați colegi, aceste incendii ne-au arătat ce înseamnă și ce înseamnă pentru populația indigenă. Există acolo 2,7 milioane de oameni. O parte dintre ei sunt izolați și sunt cei care depind de bogăția incredibilă din pădurile amazoniene, însă condițiile lor de viață sunt acum amenințate reprezentanți din partea guvernului încearcă acum să capitalizeze de pe urma acestor păduri și le distrug viața acestor oameni prin defrișări, prin incendii. Aceste incendii nu au fost un accident. Acestea sunt incendii intenționate să se facă loc pentru agricultură, minerie și alte activități. Nu e accidental nici faptul că acest număr de incendii a crescut atât de mult de când a intrat în funcție președintele Bolsonaro. Pol politicile acestea de dezvoltare îi fac pe indigeni să sufere. Protestul pe care l-au avut activiștii împotriva acestor politici discriminatorii sunt proteste care s-au lovit de uși închise. Noi suntem cei care trebuie să purtăm vocile lor. De aceea trebuie să continuăm să ne folosim de puterea economică pe care o avem, dar și de instrumentele de politică externă, astfel încât să apărăm demnitatea umană, biodiversitatea și planeta noastră. Și permiteți-mi să închei cu ceva spus de, de Marcus Moioruna, care e liderul unui trib din Amazon. El ne spune că pădurea nu e doar a noastră, a populației indigene. Pădurea e a tuturor. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Piri, și acum are cuvântul domnul Huc. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cerul deasupra orașului Sao Paulo s-a înnegrit din cauza incendiilor din pădurea amazoniană. Ele reprezintă realmente plămânul uh, planetei noastre. Populațiile indigene doresc doar să le fie respectate drepturile omului cele mai de bază, să fie lăsați în pace să-și uh, continue stilul de viață. Am fost contactat pe această temă. Parlamentul britanic a fost închis, dar acest parlament încă ne oferă un for pentru a ne exprima. Economia Braziliei crește. PIB-ul per capita a crescut aproape cu un sfert în 10 ani și, într-adevăr, dacă acordul Mercosur uh, supraviețuiește sau nu, va rămâne de văzut. Domnul Bolsonaro, dacă ardeți pădurea amazoniană, ardeți șansele Braziliei de a avea relații bune cu Europa. Nu e necesar să arzi pădurea amazoniană. E necesar însă să stingem aceste incendii pentru a ne salva planeta. Mulțumim. Domnule Hook, acum doamna Scott Cato vă adresează un cartonaș albastru. Acceptați întrebarea dumneavoastră? Da. Doamna Scott Cato, jumătate de minut, vă rog. Am transmis o scrisoare comisarei Malmström, semnată de mulți colegi din toate partidele, pentru a prin care spunem că nu dorim să semnăm acordul comercial dacă standardele uh, de drepturile omului nu sunt respectate. Mm. Aș întreba pe domnul Huc, pentru că grupul său politic nu a semnat. E gata să voteze împotriva acordului Mercosur atâta timp cât nu uh, are prevederi obligatorii în ce privește respectarea mediului? Doamnă președinte, nu știu dacă scrisoarea pe care o citează colega mea nu am idee de ea, dar e o temă mult prea complicată pentru a-i răspunde cu da sau nu sau să se reducă la o simplă scrisoare. Dar sunt în favoarea utilizării acordurilor comerciale pentru a promova justeția, protecția mediului și a drepturilor omului, firește. Mulțumim. Acum, spune președinta, îmi dau uh, cuvântul doamnei țin în minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Amazonul arde și în fiecare minut mai moare o parte din plămânul verde al planetei noastre. Acest președinte al Braziliei de extremă dreaptă are această politică care merge împotriva acordului de la Paris, împotriva drepturilor omului, împotriva populației indigene. Și este cel care câștigă de pe urma acestor incendii. Dar și politica europeană are o responsabilitate. În ultimul an, Uniunea Europeană a importat din Brazilia 6.000 de tone de de etanol, 70.000 de tone de carne de vită și peste o jumătate de milion de tone de soia. Și avem aceste cantități uriașe care înseamnă că se pierde din pădure. Pământul arde și noi continuăm să aruncăm chibrituri, pentru că acest acord Mercosur înseamnă și mai multe incendii, mai multă carne mai de vită, mai mult etanol, mai multe incendii în zona Amazonului. Și Bolsonaro și lobiștii săi ne spun mulțumim. Acum trebuie să devenim responsabili, să devenim responsabili pentru planetă și pentru climă, Protestele care au loc pe stradă, de exemplu, greva climatică globală, ne arată faptul că noi, Parlamentul, trebuie să ne asumăm responsabilități, trebuie să oprim Mercosurul și trebuie să ne asigurăm că ținem cont de tot ceea ce vine din locuri în care sunt încălcate drepturile omului, defrișarea și așa mai departe. Noi suntem cei care trebuie să stabilim un cadru pentru globalizare și acum e momentul să o facem. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Cavazzini, și acum are cuvântul Martin Bushman. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De săptămâni arde această pădure amazoniană, mai multe incendii ca niciodată. Motivul e consumul nostru de, carte, de carne, pentru care sunt tăiate pădurile. Aceste lucruri durează deja de ani de zile. Sunt acolo nimicite specii importante de plante și animale și sunt afectate populațiile indigene. Acele animale care au murit în flăcări, foarte multe și apoi cantitățile de dioxid de carbon. Acestea sunt o parte din consecințele acestea negative. Faptul că se pierd ecosisteme, se distrug ecosisteme, există și un nume, ecocid. Ceea ce în cadrul oamenilor aceste lucruri sunt incriminate și și ecocidul acesta ar trebui să fie incriminat. SUA, țările de jos și alte state sunt cei care au decis să nu existe acest ecocid între, între drepturile omului. Consecințele sunt catastrofale. Vedem acum ce se întâmplă. Există doar amende și marile companii își asumă asemenea riscuri cu plăcere pentru că câștigurile sunt mult mai mari. Toate acestea trebuie să se termine acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Bushman. Acum are cuvântul domnul Christoph Hansen. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Planeta noastră a fost în flăcări în vara asta. Incendii au fost peste tot, în Amazonia, în Africa, în Siberia și chiar și în Europa. Au fost de trei ori mai multe mm, păduri decât uh, în ultimele zeci de ani. În regiunea arctică, de asemenea, sunt incendii. Trebuie să punem capăt acestor probleme de dragul omenirii. Domnul Jado vorbea despre acordurile comerciale. Așa a ținut aici spectacolul, dar a plecat, dar noi Cred că mai degrabă ar trebui să vedem cum putem folosi politica comercială pentru a exporta standardele noastre de mediu și pentru a combate schimbarea climatică. Perspectivele acordului Mercosur reprezintă o șansă unică pentru ca Brazilia să-și respecte angajamentele din acordul de la Paris și pentru a uh, reîmpăduri milioane de hectare și pentru a pune capăt frișorilor până în 2030, cum spunea domnul Lize, colegul meu. Politica comercială nu e o soluție miraculoasă, însă poate ajuta. De pildă, prin acorduri plurilaterale în ceea ce privește bunurile de mediu. Depinde de noi acum să venim cu măsurile de sprijin necesare, cum ar fi monitorizarea sau certificarea. Nu facem mai jocuri, ci trebuie să cooperăm. Asta e calea. Și sunt uh, convins că acest dezastru provocat de om poate fi soluționat tot de om. Mulțumesc! Kiitokset, edustaja Hansen. Vă mulțumim, domnule Hansen. Urmează doamna Güteland. Un minut. Tak, fru ordförande. Herr Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, pădurile ne dau oxigen, sunt plămânul nostru și pădurile sunt esențiale pentru viitorul nostru, pentru posibilitatea noastră de a face o tranziție către un viitor viabil. Știm că o pădure absorbe foarte mult dioxid de carbon și joacă un rol esențial astfel pentru ca noi să putem să îndeplinim obiectivele din acordul de la Paris. Însă știm că putem uh, contribui și cu noi tehnologii pentru a asigura tranziția. Însă deocamdată noi ne uităm către pădurea amazoniană, care este atât de importantă nu e întâmplător că această pădure tropicală e numită plămânul planetei, deoarece absorbe 2 miliarde de tone de oxid de carbon anual. Ați auzit corect, da. Asta înseamnă 5% din toate emisiile mondiale. E sursa cea mai importantă mm, de oxigen și ne ajută să atingem uh, obiectivele din acordul la Paris i-a amenințat Amazonia, i-a amenințat viitorul nostru. De aceea trebuie să acționăm responsabil și să facem tot posibilul pentru a apăra această pădure. Vă mulțumim, doamnă Guteland. Acum, în numele grupului Renew, are cuvântul domnul Stefan Biju. Un minut. Aveți cuvânt. Doamnă președinte, dragi colegi, vin din teritoriile de peste mare franceze și vreau să subliniez, subliniez acest semnal de alarmă al uh, populațiilor autohtone din Amazonia, pentru că toată lumea este vizată de aceste uh, incendii de pădure. Peste 300 de, mii de uh, europeni trăiesc în Guiana franceză, deci în pădurea amazoniană. Avem deci o frontieră comună cu Brazilia, unde pădurea arde, ceea ce uh, ne dă atât legitimitate cât și responsabilitate pentru a acționa și pentru a proteja Amazonia. Într-adevăr, totdeauna vorbim de fond și de formă, trebuie să acționăm repede. Da, e o temă urgentă, dar trebuie să acționăm în cadrul unei proceduri, al unui demers parlamentar structurat, determinat și coordonat. E vorba de coerență până la urmă și de eficacitate. Astfel încât v-aș cere să utilizăm toate pârghile pe care le avem la dispoziție, așa cât în Amazonia să avem o strategie și o exigență de respectare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, de respectare a fragilității biodiversității, de respectare a uh, forței populațiilor locale și autohtone și a culturilor ancestrale și respectare a angajamentelor luate prin acordul de la Paris. Vă mulțumesc! Mulțumim! spune președinta. Domnule Biju, acum urmează uh, domnul Bas Un minut. Thank you, Madam Chair. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că toată lumea a fost șocată să vadă ce am văzut în această vară, aceste incendii din Amazon. Și da, foarte bine că am discutat și despre acordul Mercosur, care își dorește să crească și să îmbunătățească comerțul între, de exemplu, Brazilia și Europa. Nu e un joc al învinuirilor. Le spun colegilor de la PPE. vă recomand să citiți ce care e conținutul. Dacă doriți să preveniți defrișările în acordul Mercosur, undeva foarte jos la capitolul de comerț și dezvoltare durabilă, singurul lucru care se spune e să fie încurajate produsele care provin dintr-o gestionare durabilă a pădurilor și să se promoveze includerea comunităților locale și a popoarelor indigene. Vorbește doar despre încurajare și promovare. Restul acordului cu Mercosurul este foarte obligatoriu. Acest lucru ne arată că acest acord comercial are o prioritizare foarte bizară. Mai mult comerț și la durabilitate o promovare și o încurajare. Iată limbajul pe care îl utilizăm acolo. Și aceasta este întrebarea pentru Comisie și Consiliu. Veți schimba acest limbaj astfel încât să ne asigurăm că vor exista reguli obligatorii și nu aceste capitole atât de slabe pe care le avem acum în actualul acord Mercosur. Mercosur. Vă mulțumim, domnule Eichhout, și acum are cuvântul Emanuel Morel, un minut. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că suntem cu toții îngroziți de situația din pădurea amazoniană, însă nu putem doar să deplângem situația sau să condamnăm situația. Trebuie identificate cauzele și trebuie de asemenea să ne asumăm uh, niște consecințe din punct de vedere politic și Principala cauză e politica criminală a domnului Bolsonaro, care a distrus ONG-urile, care spune care a distrus uh, habitatul autohton și care folosește din ce în ce mai multe pesticide toxice. A doua cauză, agrobusinessul din Brazilia, modelul economic care se bazează pe exporturi și care are nevoie crescândă de suprafețe agricole pentru a cultiva mai ales soia. Și să nu uităm, răspunderea noastră, să nu fim ipocriți. Cei de dreapta spuneau că Mercosurul îl va determina pe Bolsonaro să fie virtuos. Ce glumă proastă e asta! Realitatea e că Mercosurul uh, Acolo scrie negru pe mer, mai mult etanol, mai mult zahăr, mai multă carne care va fi importată din Brazilia. Deci e o stimulare incredibilă pentru a defrișa și mai mult. Deci e un text cu efecte ucigătoare asupra mediului. Să fim coerenți și logici. Dacă într-adevăr regătăm ce se întâmplă, haideți să respingem tratatul Mercosur. Mulțumim, domnule Morel. Acum are cuvântul uh, domnul Tot de la PP. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Doamna tot, mă scuzați. The mic, it's working, ok. Köszönöm a szót. Évek óta látjuk az erdőtüzek... Mulțumesc. Am văzut care sunt efectele devastatoare ale incendiilor din pădurea amazoniană și uh, discutăm despre catastrofa aceasta în special pentru că e un dezastru major, dar Uniunea Europeană trebuie să ofere susținere financiară și tehnică tuturor celor care au nevoie de acestea. Iar când vine vorba de defrișare, trebuie să înțelegem implicațiile comerciale ale acestor despăduriri. Mă bucur că la rândul ei Comisia Europeană consideră această temă a despăduririlor o prioritate și așteptăm comunicarea Comisiei. E important ca mai apoi măsurile să fie și puse în aplicare. Iar acțiunile de prevenție la rândul lor trebuie să fie clare. Trebuie să putem stopa despădurirea, iar Uniunea Europeană, statele membre, trebuie să planteze arbori, să reîmpădurească teritorii. Și m-aș bucura ca și Comisia să considere o prioritate toate aceste lucruri. Um, vedem că um, anul acesta uh, Comisia a alocat dublul sumelor necesare pentru reîmpădurire. Mulțumim, doamnă tot. Acum, următorul vorbitor este domnul Burkhardt. Un minut. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vă mulțumim, doamnă președinte. Incendiile din zona Amazonului nu sunt doar o consecință naturală, sunt rezultatul acțiunii oamenilor sunt îndepărtate pădurile pentru teren agricol și iată că dacă ar fi lăsate, nu ar fi, n-ar fi unui care să aibă atât de mult de câștigat. Așa că și noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea, o responsabilitate pe care o recunoaște în comunicarea sa Comisia Europeană. Acum trebuie să urmeze acțiunile. Dacă suntem într-adevăr serioși, atunci nu vom fi de acord cu un acord Mercosur care să nu aibă reguli obligatorii pentru protecția pădurilor, respectarea drepturilor omului și punerea aplicarea acordului de la Paris. Acest caz al lui Bolsonaro, acest caz în care ne aflăm acum e prielnic pentru Bolsonaro când nu există niciun fel de acțiuni. Trebuie să acționăm pentru că există această catastrofă climatică pe care trebuie să o oprim. În 2020 Uniunea Europeană poate să joace într-adevăr rolul său de conducător dacă continuăm cu acțiunile existente și dacă se continuă cu acordurile la Paris. Sute de mii de tineri vor fi din nou în stradă pentru că nu doresc doar vorbe, ci acțiuni. Haideți să nu îi dezamăgim pe aceștia. Vă mulțumim, doamnă Burkhardt. Acum, doamna Frederic Ries, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, cu mare plăcere mm, vă văd pe dumneavoastră conducând această mm, sesiune. Îl salut de asemenea și pe domnul comisar Vela. Probabil va fi una din ultimele dezbateri pe care, mm, la care participă cu noi. Iată, incendiile din pădurea amazoniană inflamează opinia publică, arată care este și mitul diplomației Toată regiunea se sufocă, practic, toată lumea suferă. S-a spus care este răspunderea guvernului, uh, atât, uh, guvernelor, atât Bolsonaro cât și Morales. Uh, Morales e un cerc vicios îngrozitor. Uh, aceste păduri, în loc de pus de carbon, ajung să fie emițătoare de dioxid de carbon, carbon pe care l-au sequestrat de secole întregi. Și noi suntem printre principalii importatori de produse, ulei de palmier, cacao, porumb, uh, carne de vită și, bineînțeles, soia din Brazilia. Un produs din 10, pe scurt, are de-a face cu defrișarea și e consumat în Europa reacția noastră trebuie să fie la înălțime și trebuie să fie o reacție transversală. O singură măsură e o, ar fi o etichetare certificată a Uniunii Europene pentru a identifica și promova produsele cu zero de frișare. Și asta e o singură idee pentru că nu am timp să dau alte sugestii, dar fiind timpul scurt. Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Toussaint. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Amazonia arde și incendiile acum au atacat ultimele baricade împotriva schimbării climatice. Aceste incendii nu se datorează doar secetei, ci mai ales intereselor economice care sacrifică drepturile naturii în Amazonia, se expropriază, se defrișează în numele eh, căutării profitului și nimic altceva să nu întoarcem privirea, pentru că aceste mari companii agroalimentare sau de extracție sunt și companii europene. Aceste întreprinderi astăzi nu respectă nicio regulă, nu au nicio datorie de vigilență și printre principalii uh, poluatori ai lumii sunt tocmai acestea. Vorbim de două companii petroliere europene care nici măcar nu respectă acordul de la Paris. E vremea să acționăm. Când va recunoaște în sfârșit Europa drepturile naturii ecocidul și climaticidul. Spuneți că trebuie să ne apărăm stilul de viață, dar v-aș întreba cum putem uh, să avem un stil de viață care să fie compatibil și cu viitorul. Europa responsabilă trebuie să respecte planeta, să respecte natura și tot ce e viu. Mulțumim, doamnă Tusa. Următorul vorbitor, doamnă Rego, un minut. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte arde pădurea amazoniană. Planeta nu mai are timp. Acum, cu această criză ecologică atât de gravă, trebuie să acționăm cu fermitate. Au fost citate impactele acestor uh, incendii. Pierderea biodiversității, distrugerea pădurii pentru industria um, de carne, de vită, comunități autohtone care își pierd teritoriul. Vedem de asemenea cât de incompetente Bolsonaro și guvernul său de extremă dreaptă, care nu e în stare să um, combată cu seriozitate această problemă. Ei nu vor decât să mai, de, nu vor decât să împartă împartă, practic, uh, prăjitura în rândul oligarhilor. Pentru asta nu e nevoie, nu e suficient doar să dăm fonduri europene și mai ales să lăsăm un fascist să le gestioneze, să vedem care sunt consecințele modelului nostru economic. Doamna reprezentantă din partea Finlandei ne făcea uh, sugestii. Eu aș spune să paralizăm acordul Mercosur, să nu mai importăm atâta carne de vită și să nu mai avem un astfel de model de consum și să nu mai fim complici uh, uh, cu acești oameni care nu fac decât să aducă moarte pe pământ. Vă mulțumim, doamnă Rego. Acum aș vrea să vă spun că avem 20 de solicitări de luare de cuvânt. Și e important ca toată lumea să poată interveni. Și avem și 12 persoane care vor să intervină după aceea, deci la intervențiile spontane. Voi citi acum numele celor care vor avea posibilitatea de a interveni. Echeverria, ehm, Agius Saliba, Auram, eh, Andru, Joveva, eh, Keleger, Jones eh, ja Kanjesna. Ja valitettavasti te tulette muut... Din nefericire, sunt nevoită să vă dezamăgesc pe ceilalți, deoarece nu vă pot da cuvântul. Urmează acum doamna Bentele. Doamnă președinte, stimați colegi, stimați ascultători, știrile din Amazon și imaginile din Amazon sunt șocante. Această pădure nu arde doar în America de Sud, arde pădurea din Rusia, din Canada. Foarte mari teritorii ard sau sunt tăiate și și în Uniunea Europeană pădurile noastre se află într-o situație îngrijorătoare, așa că normal că trebuie să ne întrebăm ce putem noi să facem astfel încât, încât pădurile noastre să fie menținute. O pri- un prim răspuns e Europa să vorbească cu o voce, exact cum o face și în acordurile comerciale. Pe viitor, Uniunea Europeană la protejarea pădurilor trebuie să se asigure că există aceste această voce comună pentru ce, toate cele 28 de state membre. Clima, protejarea climei trebuie să devină piatra de temelie, de temelie în diplomația europeană. Ne aflăm acum la începutul unei noi legislaturi. O nouă comisie își începe munca cu sinceritate. Mie îmi lipsește acest subiect de la Iosef Borel și Iuta Upilainen în misiunile lor. Această, acest subiect trebuie să aibă dimensiunea sa internațională. Acest nou pact european verde nu e suficient, trebuie mai mult și la nivel internațional. Și acest exemplu e unul concret trebuie să existe o certificare, trebuie să existe acțiuni făcute la nivel internațional. Doamna președinte intervine, haideți să ne folosim de șansa pe care o avem astfel încât să punem în aplicație toate instrumentele pe care le avem. Vă mulțumim foarte mult și ultimul, următorul vorbitor e doamna Santos și vă rog să vă încadrați în timpul care v-a fost acordat pentru că mai există și alții care nu au putut să primească timp de vorbire astăzi. Doamna Santos. Obrigada, senhora Presidente. Os incêndios... Mulțumesc, doamna președintă. Incendiile din pădurea amazoniană ne atrag tuturor atenția, nu doar din cauza distrugerilor pe care le provoacă, distrugerea însuși plămânului planetei, ci și din cauza încălcării drepturilor omului, care sporesc astronomic în regiune. Constatăm că tot mai multă violență e îndreptată împotriva populațiilor indigene. Doi uh, lideri indigeni au fost uciși, uh, la fel ca și activiști uh, de mediu și pentru drepturile omului. Doi Uh, șef de trib au fost uh, asasinați în luna iunie. Și există o lungă listă a activiștilor care au avut de suferit. Ar trebui să putem determina ce s-a întâmplat exact, pentru că au existat uh, amenințări, hărțuiri. E nevoie de un răspuns ferm din partea Uniunii Europene și pe aceste teme. Liderii politici brazilieni au declarat că vor explora tot mai mult uh, regiunea amazoniană, uh, atât pentru defrișare cât și pentru extracție. Iată de ce trebuie să ne îngrijim și de soarta populațiilor indigene și autohtone. Europa nu își poate ignora obligațiile ca lider global și trebuie să utilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziție ca să apere mediul, pădurea amazoniană și să se asigure că drepturile omului sunt de asemenea respectate. Mulțumim, doamnă Santos. Acum, următorul vorbitor, doamna Carlsbro. Palman, Amazonas brinner. <clears throat> De är acut. Mulțumesc. Pădurea amazoniană e în flăcări și e o tragedie pentru lumea întreagă. Președintele Bolsonaro a arătat că nu ia deloc în serios amenințările mai mult. Așa cum s-a spus aici, el vrea în continuare să nu își respecte angajamentele luate. Deci nu ține cont de protestele transmise de toată lumea, inclusiv de UE. Deci proteste care nu au avut niciun rezultat. Noi vrem să facem tot posibilul pentru că angajamentele luate la Paris să devină realitate. Deci trebuie să folosim instrumentele pe care le avem. De aceea e important acordul uh, Mercosur, atât pentru noi cât și pentru Brazilia. Și importanța nu e doar economică, e o șansă unică în lume de a face presiuni, deci de a crea uh, uh, un stimul față de Brazilia pentru că această țară să-și asumă răspunderea cu privire la protecția mediului. Deci trebuie folosit cât mai bine acest instrument. Deci vă uh, invit să-l folosiți cât mai bine. Mulțumim, doamnă Carlsbro. Acum are cuvântul domnul Guerreiro. Un minut. Obrigado, senhor presidente. Senhora ministra, senhor comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, domnule comisar. Faptele sunt clare. Uniunea Europeană e în mare parte responsabilă de distrugerea pădurii amazoniene din cauza producției agricole, ca importator de soia din Brazilia. De fapt, ceea ce mâncăm noi e responsabil de ceea ce se întâmplă acum în Amazon și impactul asupra oamenilor care trăiesc acolo. De aceea, doamnă ministru, domnule comisar, ne dorim ca acordul Mercosur să fie blocat și să oprim importurile de soia și de carne din această parte a lumii. Știm că e dificil, însă e foarte important astfel încât să putem să protejăm Amazonul, biodiversitatea și comunitățile indigene de acolo. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Guerreiro. Urmează acum domnul Wallace. Un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Producția de carne de vită e fără îndoială cauza principală a defrișării pădurii amazoniene. Cel mai uh, rapid mod de a uh, stopa incendiile e scăderea cererii de astfel de carne de vită. Însă, an de an, prin Mercosur, importăm tot mai multă carne nevită. 90% din uh, carne, soia consumată în Europa provine din Brazilia. De unde? Și defrișarea terenului pentru a cultiva uh, apoi în uh, pășunile din savana au fost înlocuite cu plantații și um, crescătorii de bovine profită de mm, aceste ă, terenuri. Cum, în numele lui Dumnezeu, Comisia a venit, ă, a ajuns la concluzia în luna martie ă, printre criteriile de sub sustenabilitate ale biocarburanților, soia să nu fie uh, un produs cu risc ridicat pentru um, defrișarea terenurilor. Mulțumim, domnule Wallace. Următorul vorbitor. Doamna Cola Österle. Un minut. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Prin intermediul schimburilor noastre comerciale avem o răspundere în ceea ce privește incendiile din Amazonia, deoarece importăm produse ce provin în urma defrișării și degradării pădurilor, carne de vită și soia. UE nu trebuie doar să aibă un discurs uh, puternic, ci să promoveze o gospodărire viabilă a pădurilor prin niște clauze obligatorii, să se asigure că se respectă acordurile de la Paris, deoarece știți că acum nu este prevăzută nicio sancțiune dacă nu se respectă aceste prevederi. Deci de aceea negocierile cu Mercosur sunt esențiale. Trebuie să avem o barieră ecologică pe care am apărat-o în campanie și pentru care doamna von der Leyen și-a luat angajamente și mulțumim pentru asta, însă cum să promovăm această barieră și să avansăm în același timp la negocieri? Trebuie să ne protejăm consumatorii, să sprijinim industria și agricultura noastră, să protejăm mediul față de producătorii din uh, afară care poluează. Însă acum, acordurile negociate cu Mercosurul nu fac față acestor exigențe. Și de aceea noi suntem direct responsabili de situația din pădurea amazoniană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Colan Sterle. Acum are cuvântul doamna Kathleen Van Bremt. Ehm, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să pot să vă revăd la această dezbatere importantă, domnule comisar. Pot să observ că, dincolo de liniile de partid, în Parlamentul European există acum acest șoc cu privire la ceea ce se întâmplă în pădurea amazoniană. Înseamnă că putem să cădem de acord și Uniunea Europeană trebuie să își arate dinții astfel încât să ajungem la un rezultat. Există diferite posibilități, însă importantă e politica comercială. Politica comercială comercială trebuie să fie regândită. Trebuie să ne asigurăm că durabilitatea e luată în considerare în acordurile comerciale. Trebuie să ne asigurăm că politica comercială ne ajută să oprim defrișările. Avem acel capitol de durabilitate, cel de stabilitate, acestea trebuie să devină obligatorii. Noi, Parlamentul European, putem să arătăm și că faptul că și noi avem dinți. În încă dinainte să spunem că trebuie să fie stopată această defrișare a pădurilor și apoi ceea ce se întâmplă cu drepturile omului în Brazilia și situația aceasta trebuie să se schimbe. Acestea trebuie să fie bazele pentru viitoarea politică comercială și aceștia trebuie să fie dinții noștri pentru viitor. Vă mulțumim, doamnă Van Brent. Și acum are cuvântul doamna Izascun Bilbao Barandica. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Valul de incendii care au uh, cuprins în flăcări pădurea amazoniană și comunitatea indigenă de acolo ne afectează pe toți mai mult, uh, e o aberație economică. Deci se pare că a existat un plan pentru a încuraja o dezvoltare nedurabilă. De aceea, pactul de la Letizia pentru Amazon din 6 septembrie, pe care l-au semnat Bolivia, Goiana, Peru, Surinam, uh, Ecuador și Peru e atât de esențial, deoarece e vorba de respectarea tratatelor internaționale pentru a proteja mediul înconjurător și mai ales acordurile de Paris. E o mișcare pe care trebuie să o stimulăm, deoarece politicile de prevenție, de reîmpădurire, uh, trebuie să fie eficace. Deci trebuie să le sprijinim doar dacă se obțin rezultate și nu trebuie să permitem ca cele produse care au avut consecințe negative asupra Amazonului să poată fi vândute pe vreo piață și mai ales uh, pe piața europeană. Deci asta înseamnă că trebuie să punem în fața intereselor valorile. Vă mulțumim, doamnă Bilbao. Acum are cuvântul Doamna O'Sullivan. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toți am privit uh, oripilați uh, incendiile din pădurea amazoniană. Dincolo de neglijență, regimul Bolsonaro a încurajat aceste incendii și nimeni nu e lipsit de vină. Producția ieftină de carne de vită a determinat aceste distrugeri masive. Am susținut rezoluția propusă ca răspuns acestei situații și mă bucur că nu evită problema acordurilor noastre comerciale și a politicilor care au dus la aceste defrișări intensive. Guvernele care încalcă statul de drept, care pedepsesc ONG-uri și încurajează activități ilegale, încălcând acorduri internaționale, nu au dreptul să exprime aici. E nevoie de, de dezvoltare, da, dar nu cu riscul de a uh, distruge biodiversitatea. Știm cu toții că nu există locuri de muncă pe o planetă moartă. Uh, Mm, și sunt prea puține joburi pe uh, ferme uh, uriașe care nu caută decât profitul pe termen scurt uh, cu prețul sănătății pe termen lung a poporului brazilian. Sper ca rezoluția să fie susținută aici în Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Următorul vorbitor e domnul Fernandez. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Va fi nevoie de o acțiune globală, coordonată. Pădurile vor fi cruciale în lupta împotriva schimbărilor climatice. Durabilitatea trebuie să fie cuvântul cheie. Înseamnă că vom avea nevoie și de solidaritate. Trebuie să respectăm pădurea amazoniană. E un teritoriu, teritoriu enorm, nouă țări, nu doar Brazilia, bineînțeles. Aici, în Uniunea Europeană, și noi am avut de-a face cu incendiile, de aceea noi am putea să dăm un exemplu pentru restul lumii. De fapt, în statul meu, în 2017, și noi am trecut printr-o asemenea experiență și am pierdut mult prea multe vieți pe parcursul acestei perioade. Uniunea Europeană trebuie să se axeze pe prevenire și aceasta va fi foarte importantă și trebuie să coopereze, să financeze programe, să stabilească fonduri măsuri, astfel încât să ne asigurăm că în zona Amazonului, în alte păduri, vor fi respectate drepturile omului, că ne vom axa pe durabilitate, pentru că aceasta este, ține de responsabilitate. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Fernandez, și acum urmează domnul Luena, un minut. Sí, buenas tardes. Estamos... Doamnelor și domnilor deputați, vorbim de fapt despre expolierea pădurilor și a biodiversității și doamna ministru de la Consiliu a spus că leadershipul Uniunii e esențial. Nu trebuie să ne resemnăm. Putem împăca interesele private ale industriei, ale agriculturii cu protejarea și conservarea mediului înconjurător printr-o dezvoltare durabilă. Cerea sugestii. Vă spun, urmăriți strategia care spune că unele produse sunt derivate de, pe urma acestei expolieri, produse pe care n-ar trebui să le importăm, pe care trebuie să le restricționăm. Asta e o bătălie. Parlamentul poartă o bătălie astăzi împotriva acestor prăgă, prădători negaționiști. Însă putem câștiga bătălia doar dacă UE dă dovadă de leadership, fără să ne resemnăm și fiind coerenți. Mulțumim, domnule Luena. Acum, în numele grupului Renew, doamna Katainen. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, doamna președintă. Incendiile de pădure ne-au reamintit de capitolele de dezvoltare durabilă, de exemplu, din acordul Mercosur, dar și de importanța acordului de la Paris. Trebuie să ne asigurăm că acordul Mercosur va fi pus în aplicare potrivit obiectivelor de dezvoltare durabilă și standardelor în care au fost um, stabilite, bazând comerțul pe prevederi pe care să le respecte ambele părți. Comunicarea Comisiei arată că defrișarea e tot mai puțin o problemă în Europa, în statele membre, Însă, aici, în Parlamentul European, politicile ce țin de păduri nu sunt suficient de coordonate. De exemplu, actualizarea strategiei europene pentru păduri devine mai importantă azi decât oricând. Mulțumim foarte mult, doamnă Katainen. Urmează acum domnul Holmgren. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna trecută am avut ocazia să mă întâlnesc cu doi reprezentanți dintr-un trip din Amazon. Aceștia au văzut cum a ars satul lor. Lupta lor împotriva incendiilor de pădure trebuie să fie și lupta noastră. Amazonul arde în continuare. În același timp, președintele ne amenință că va renunța la acordul de la Paris și că, de fapt, va crește defrișările. E un lucru care trebuie să fie oprit acum. E o zonă foarte sensibilă de pe planeta noastră. Uniunea Europeană nu trebuie să prioritizeze o creștere a importurilor de soia și carne când acestea amenință pădurea tropicală. În acest mare acord comercial trebuie să impunem solicitări statelor membre Mercosur. Am o întrebare pentru Comisie. Cum se va asigura că vom putea să alegem, că statele vor putea să aleagă între a proteja păduri, să, să nu avem de alege între a proteja pădurea și a nu avea comerț? Vă mulțumim, domnule Holmgren. Și acum urmează domnul Bernhuber. Un minut. Doamnă președinte. De la începutul anului, în zona Amazonului, au ars deja peste 6.000 de km pătrați de pădure, adică o, o, o suprafață foarte asemănătoare cu o parte din teritoriul de unde vin eu din Austria. Și vedem că această desfrișare e, făcut, defrișare e făcută pentru a avea teren agricol. Așa că iată riscurile care vin de aici. Această legătură cu acordurile la Mercosur e evidentă și e un lucru rușinos. Vedem, Europa vede ce se întâmplă, ce se întâmplă cu defrișările în Amazon și cum sunt acestea astfel sprijinite. Nu ne putem aștepta să ne atingem obiectivurile de climă și în același timp să continuăm cu importurile din zona Mercosur. Noi avem și producătorii noștri au suficiente produse și aici. Guvernul brazilian, dacă continuă tot așa doar să se uite la ceea ce se întâmplă, atunci ar trebui să interzicem importurile de produse din Mercosur, așa cum s-a propus deja. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Bern Huber. Are cuvântul doamna Toia, un minut. Grazie, președinte. La... Mulțumesc arde Amazonia și arde pământul care are pământul care produce 20% din oxigen și arde un patrimoniu cultural al biodiversității. Defrișările și incendiile sunt cauzate de oameni care vor să folosească resursele uh, E o idee greșită a capitalismului, care nu e viabilă și care nu promovează bunăstarea tuturor. Există o frază într-o limbă indigenă care ar fi cam așa. Cum să trăiești bine cu ceilalți? E un raport armonios între om și creație și ar trebui să facem asta și noi când ne gândim la politicile noastre. Mă întreb, de ce nu avem curajul să revizuim și acordul Mercosur? pentru a impune niște criterii mai stricte de uh, durabilitate de mediu. De ce nu avem curajul să o facem? Da, uh, dăm lecții altora, țărilor care vor o cale de a se dezvolta. E problema noastră și Europa ar trebui să contribuie pentru a avea un adevărat plan de reîmpădurire. Mulțumim, doamnă Toia. Următorul vorbitor, doamna Metz, un minut. Doamna președinte, între... Mulțumesc, doamna președinte. Între 1990 și 2016 am pierdut 1,3 km pătrați de pădure. Asta corespunde aproximativ la 800 de terenuri de fotbal pe oră. E un dezastru mondial. Și asta sub pretextul alimentării oamenilor și animalelor. Soia manipulată genetic uh, și care solicită pesticide pentru cultura sa intensă, uh, hrănesc animalele pe care ne noi le mâncăm. PAG încurajează agricultura intensivă, precum și importul masiv de uh, furaje. Comisia propune un tratat de liber schimb Mercosur, care nu va face decât să agraveze situația. Amazonia arde de săptămâni. Încă și din spațiu s-au văzut aceste incendii și eu cred că cu toți avem o parte de responsabilitate, haideți să fim mai coerenți și să nu mai consumăm produse ce provin de frișare și să nu mai încurajăm pe președintele Bolsonaro să sacrifice pădurea amazoniană mm, pentru uh, sectorul agroindustrial și împotriva cetățenilor săi. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Meț. Urmează doamna Spirachi. Un minut. Toți cei de aici din sală solicităm măsuri urgente pentru protejarea zonei amazoniene. Catastrofa e enormă. Nu putem să nu facem nimic. Guvernul Bolsonaro nu continuă cu planul de împădurire se continuă cu exploatarea pădurilor și se închid ochii în fața acestei catastrofe. Uniunea Europeană, prin instrumentul Mercosur, se poate folosi de un asemenea instrument pentru a proteja pădurile din zona amazoniană, pentru un comerț, pentru legături comerciale bune, e important acest fapt. E important acordul de la Paris. Brazilia trebuie să fie obligată să facă ceva. Incendii sunt de ani de zile în Amazon, dar acum iată că avem și un instrument prin care să punem presiuni. Acordul de la Paris este unul foarte important și iată că este atins și acordul de la Mercosur. Nu avem astfel de instrumente cu Siberia, cu Indonezia, cu alte regiuni. Avem nevoie de mai multe posibilități și mai multe instrumente astfel încât să putem fi activi în afara Uniunii Europene. Colegii de la GUE Microfonul vorbitoare a fost întrerupt. Urmează doamna la un minut. Mulțumesc. În ultimele săptămâni eh, toată lumea a privit eh, cu oroare cum eh, incendiile masive din Amazonia, din Siberia, din Alaska nu puteau fi oprite defrișările au ajuns la un nivel nemai văzut, deci plămânii planetei uh, sunt practic sufocați de fum. Ajungem de la urgență climatică la o catastrofă și e nevoie de o reacție mai bună decât uh, jocuri pe Twitter. Întregul sistem e greșit, modalitățile noastre de consum, viziunea pe termen scurt a politicienilor, asta are niște consecințe nocive asupra vieții și sănătății noastre. Vedem că modul în care ne consumăm resursele e lipsit de viabilitate, trebuie să avem curajul de a lua deciziile dure care se impun. Trebuie să o facem, să interzicem o parte din produsele cele mai, uh, cele mai rele și UE poate fi un lider. Când Greta Thunberg, vocea tinerii generații le cere polițienilor să intre în panică, avea dreptate. Și acum noi trebuie să intrăm în panică și să luăm, uh, să întreprindem niște acțiuni drastice. Doar asta e, asta e singura opțiune pe care o avem. Vă mulțumim, doamnă Mețola. Acum, uh, doamna Evren. Merci, monsieur uh, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Amazonia e catastrofală, o știm, dar flagelul frișării este unul global nu vizează doar Amazonia. Din iulie, de exemplu, Indonezia arde de asemenea într-o tăcere de nesuportat. Și nu doar prin acorduri comerciale vom putea lupta împotriva acestor despăduriri masive, și încă și mai puțin dacă nu impunem măsuri constrângătoare, uh, cum e cazul Mercosur. Haideți să extindem dezbaterea. E nevoie de ani și ani pentru a uh, pune în aplicare un acord comercial ori noi trebuie să acționăm rapid. Ajutorul pentru dezvoltare, eu cred, e o pârghie mult mai eficace pe termen scurt și s-ar putea utiliza mai ușor ca mijloc de presiune asupra acelor state care închid ochii la defrișări. În fine, mă gândesc și la agricultori, la cei care nu au de ales decât să-și extindă culturile pe terenuri deforestate. Trebuie să ne asigurăm că practicile virtuoase le aduc o remunerare decentă acestor agricultori. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Acum, domnul Varmon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vara trecută au existat incendii în Suedia. Sprijinul din partea statelor membre a fost important pentru noi. Polonezii ne-au trimis 139 de pompieri care să ne ajute. Incendiile din lume constituie o problemă și pentru oameni, și pentru animale, și și pentru mediu. Așa că eu îi înțeleg și dau dovadă de compasiune față de oamenii din Brazilia. Însă nu putem să discutăm despre, nu s-a discutat despre a nu mai avea relații comerciale cu Suedia pentru că existau incendii în Suedia. Și iată ce încearcă să facă acum cei de pe stânga, să încearcă să se folosească de această situație pentru a opri acordul Mercosur. Haideți să fie foarte clar, blocarea acestui acord Mercosur nu va stinge incendiile din Amazon, nici îmbunătăți mediul. În pofida acestui fapt, acordul Mercosur este cel care va obliga Brazilia și alte state să pună în aplicare acordul de la Paris și să se îndrepte spre o agricultură durabilă. Trebuie să le oferim stimulente astfel încât să încurajăm prosperitatea și durabilitatea printr-o creștere accelerată. Înseamnă că bunurile și serviciile vor fi mai ieftine. De aceea eu încurajez statele membre, guvernele lor, colegii de aici să contribuie la o ratificare rapidă a acordului acordului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Varbon. Trecem acum la luarea spontană a cuvântului. Doamna vicepreședinte Hautala spunea la început că avem aproape de trei ori mai multe intervenții decât am prevăzut, așa că vă rog să vă încadrați în timp. Începe domnule Ceveria. Domnule președinte, domnule comisar Vele, voi începe cu niște date simple. Pădurea amazoneană produce 20% din oxigenul de pe lumea asta, din atmosfera noastră. Peste un milion de persoane uh, autohtone sunt în pericol de moarte. De zeci de ani arde Amazonia. Incendiile au crescut cu 85% sub guvernul Bolsonaro. Uh, Amazonia nu e singura regiune care e pe cale de a fi distrusă. Nu există incendii obișnuite. Distrugerea Amazonului va accelera încălzirea globală, va crește temperaturile globale ale planetei și va distruge biodiversitatea și viețile populațiilor autohtone din pădurea aceasta. Și ce facem noi în timp ce arde pădurea asta? Vom sta și vom privi îngroziți cum arde planeta noastră? Nu. Trebuie să acționăm și trebuie să acționăm. Ar fi trebuit deja ieri să acționăm și întreb Comisia ce strategie are. Ce faceți pentru a proteja și pentru a aborda această problemă a incendiilor peste tot? Ce acțiuni, ce sprijin financiar poate fi folosit pentru a opri și pentru a controla aceste incendii? Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Agius Saliva. Vă mulțumim, domnule Saliba, a fost o neînțelegere aici. Acum, domnul Alias Ciuberia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acordul UE-Mercosur este, bineînțeles, cel mai bun instrument care există pentru a proteja pădurea amazoniană. Dacă UE vrea într-adevăr să fie un lider mondial în ceea ce privește eforturile de combatere a schimbării climatice, fără cea mai mică îndoială trebuie să adopte acest acord cu Mercosurul. Trebuie să protejăm cu toții pădurea amazoniană, așa cum trebuie să protejăm și alte zone împădurite din Africa, America, din Asia, din Oceania deoarece astfel putem contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, obiective stabilite de ONU să nu uităm pactul din orașul Letizia, din Columbia. Pact semnat de șapte țări, printre care Columbia, Peru, Ecuador, Bolivia și Brazilia, pentru a proteja zona amazoniană. Uh, trebuie spus însă că poziția președintelui Macron de la ultimul G7 nu e cea cuvenită. E vorba de chestiuni de politică internă care periclitează acum multe lucruri care au fost obținute după 20 de ani de negocieri. Acordul UE-Mercosur e o șansă pentru toți cei implicați, nu și nu o șansă doar comercială, mai ales în ceea ce privește mediul înconjurător. Vă mulțumim domnule Ceveria. Acum doamna Ioveva are cuvântul. Sorry. Spoštovani, eh, že nekaj časa poslušam. Mulțumesc. Vorbim de ceva vreme despre faptul că Europa trebuie să dea un exemplu în combaterea schimbării climatice și că suntem un actor uh, esențial. E adevărat, dar la fel de adevărat este, pe de altă parte, faptul că Uniunea Europeană nu poate acționa de una singură. Schimbarea climatică e o problemă globală și trebuie să acționăm împreună. Iată de ce eu cred că trebuie să continuăm să dezbatem, da, însă ar trebui să trecem și la acțiune. Iar acum, eu cred că statele membre ar trebui să nu ratifice acordul Mercosur. Nu trebuie să ne uităm doar la dezastrul din Amazonia, ci trebuie să acționăm, trebuie să trecem dincolo de fapte. Clima se schimbă, natura se schimbă și atunci și noi, oamenii, trebuie să ne schimbăm, pentru că altfel va fi sfârșitul planetei noastre. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Jones. Vă mulțumesc câte un subiect vine în atenția publicului pentru că cristalizează lucruri complexe pe care le înțelegem de fapt cu toții. Incendiile din Amazon sunt un asemenea exemplu. Da, nu sunt singurele incendii, da, trebuie să plantăm mai mulți copaci în Europa. Însă faptul că ne concentrăm pe acest subiect aduce la lumină faptul că acest subiect e important pentru noi toți. Ne pasă de Amazon pentru că ne pasă de climă, de biodiversitate și ne pasă de viața populației autohtone care e amenințată acolo. Noi și în Irlanda suntem interconectați, nimeni nu e o insulă de fapt. Noi și politicii noastre comerciale avem alt, consecințe peste tot în lume. Și există și efectele acordului Mercosur. Eu mă tem că niște interese economice minore pun în, pun în pericol clima și respectarea drepturilor omului. Nu sunt sigură că Uniunea Europeană are mai multe pârghii decât până acum dacă va semna acordul de la Mercosur. Trebuie doar să ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut. A fost nevoie de 8 ani până când a început până în aplicare cu Coreea. Așa cum arată acum, vorbitoarea este întreruptă. Vă mulțumim, doamnă Chauns. Urmează doamna Conecina. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mulțumesc, Domnilor și domnilor, haideți să nu facem aici pe mm, inocenții. Din 2017 tot discutăm despre defrișări când mi-am prezentat eu aici raportul pe acest subiect, raport care a fost adoptat de Parlament de altfel. Președintele Bolsonaro distruge pădurea amazoniană. Știm asta de peste un an de zile și UE de asemenea e responsabilă prin politica sa comercială. Hai să nu ne facem că suntem, uh, să ne prefacem că suntem șocați. De ce trebuie să așteptăm atât de mult un plan de acțiune al Comisiei împotriva defrișărilor? Și de ce nu e rezoluție la dezbaterea de azi? Doar ne prefacem că ne interesează ce se, ne interesează ce se întâmplă, însă realitatea e alta. Această pădure e distrusă și pădurea înseamnă viață. Practic, suntem aici uh, sortiți unei apocalipse, deci trebuie să punem capăt acestor incendii și să venim cu o soluție. Vă mulțumim, doamnă Conecna. Urmează doamna Avram. Mr. President, dear colleagues, we are here today united. Domnule președinte, dragi colegi, de la stânga până la dreapta, aici suntem uniți în condamnarea incendiilor din pădurea amazoniană. Dar de ce nu ne oprim din a plânge și de plânge situația și să începem să acționăm? Pentru că noi, Uniunea Europeană, putem face ceva. Avem uh, instrumente comerciale pentru a pune presiune. Uh, tocmai am semnat acordul Mercosur și insist că acest acord nu uh, scade standardele de mediu. Măsurile precauționare se asigură că atât Brazilia cât și celelalte țări din Mercosur pot să continue să protejeze mediul. Acum trebuie văzut în ce fel Bolsonaro își, își, Bolsonaro își ține, își respectă angajamentele. Trebuie respectată biodiversitatea ca atare. Trebuie suspendată acolo, cel puțin până când incendiile se opresc și investigațiile privitoare la cauza incendiilor um, oferă rezultate ce mai trebuie să se întâmple în lume pentru ca uh, UE să reacționeze și în cazul uh, de față să suspende acordul. Mulțumim! Vă mulțumim, doamna Avram, și acum intervine domnul Keller la finalul luării spontane de cuvânt. Um, o să vă spun din capul locului că mă bucur că am această șansă nu cred că e vorba aici de stânga și de dreapta. Bolsonaro e de dreapta, arde pădurea, uh, Morales e de stânga și arde și el pădurea. Deci trebuie să vedem uh, cum facem comerț cu alții și n-are rost să spui că e profitabil acum să arzi pădurea din Amazonia. E profitabil să arzi această pădure peste tot în lume, deoarece încercăm uh, să venim cu suficiente mărfuri pe piața materiilor prime. Deci în continuare importăm soia, cacao din aceste regiuni. Și atâta timp cât vom face asta, în continuare vor fi arse pădurile de acolo. Acordul Mercosul, dacă va fi ratificat, Uh, va duce la nerespectarea acordurilor Paris și Europa va fi responsabilă. Avem obligația etică de a ne asigura că orice acord comercial uh, respectă acordurile de la Paris și voi insista asupra acestui lucru înainte de a semna orice acord cu Mercosur. Vă mulțumim, vă mulțumim domnule Kelleher. Am încheiat astfel luarea spontană a cuvântului și acum, la finalul dezbaterii, ia cuvântul din nou în numele Comisiei, domnul comisar Vela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că pădurea amazoniană e vitală pentru planeta noastră. Dezbaterea a subliniat faptul că incendiile din bazinul Amazonului ne preocupă pe toți. Uh, Totul în acest context în care există incendii și în alte părți ale lumii. Mulți au amintit acest fapt și sunt de acord că trebuie să acționăm și trebuie să ne preocupe toate incendiile forestiere de peste tot. Fie că vorbim de Angola, Siberia, regiunea arctică, subarctică, Africa Centrală, Europa, Asia de Sud-Est, America de Sud. Toate aceste incendii sunt cele care ne arată că există această nevoie de urgență. Trebuie să ne punem la oaltă puterile pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Pădurile sunt importante în eforturile noastre de combaterea schimbărilor climatice. Protejarea pădurilor e o parte importantă și ține de responsabilitatea noastră și a tuturor să ne respectăm angajamentele sub acordul de la Paris. Majoritatea vorbitorilor au atins subiectul Mercosur. Capitolul comercial și de dezvoltare durabilă din acordul Mercosur, în acesta atât Uniunea Europeană cât și statele Mercosur, printre care și Brazilia, au acceptat niște angajamente foarte clare de a pune în aplicare într-un mod eficient acordul de la Paris. Brazilia contribuie sub acordul de la Paris, are angajamente și în ceea ce privește defrișarea. Acestea sunt consolidate din, prin inițiativă din uh, sectorul privat, cum ar fi morator în privind son, uh, soia și ce spuneau producătorii din Brazilia care nu vor lua carne de la ferme care se află în zone defrișate recent. În afară de toate acestea, pentru un comerț durabil promovat prin acordul comercial, permiteți-mi să vă spun că acest acord comercial face parte dintr-un acord mare de asociere în care sunt acoperite uh, dialogul, cooperarea drepturilor omului în multe domenii și în domeniul mediului și schimbărilor climatice. Uniunea Europeană și și Parlamentul European vor avea astfel instrumente suplimentare pentru dialog și cooperare și ne vor ajuta astfel încât piețele noastre și cetățenii noștri să se apropie. Mulți sunt îngrijorați de faptul că trebuie să ne asigurăm că angajamentele există și că acestea sunt și onorate. Uniunea Europeană, în acordul său cu Mercosurul, are și un capitol extins de comercial și durabil. Acolo există reguli obligatorii pentru protecția mediului și de asemenea și pentru schimbările climatice și există și angajamente pentru punerea în aplicare a acordului de la Paris. Comisia are o întreagă serie de instrumente și mecanisme la dispoziție astfel încât să se asigure că aceste angajamente sunt respectate. Când o parte nu își asumă angajamentele luate, putem să ajungem la mecanismul de soluționare a litigilor care care are părți specifice pentru asemenea aspecte legate de mediu. Avem încredere și așteptăm, însă înainte de toate trebuie să uh, sperăm că Brazilia își va duce la îndeplinire angajamentele sub acordul de la Paris. Brazilia a promis că până în 2025 își va reduce emisiile cu 37% în comparație cu nivelurile din anul 2005 și a promis că va avea un, act de, un plan de acțiune pentru a opri defrișarea ilegală și în zona Amazonului. Și noi, pe partea noastră, am promis că Uniunea Europeană își va reduce emisiile interne cu cel puțin 40% până în 2030. O parte dintre europarlamentari spuneau că ar trebui să abordăm și partea legată de cerere marketingul produselor care provin din defrișare. Un cadru legislativ care să prevină asemenea produse asociate cu defrișarea să ajungă pe piața europeană e cheie, e esențial. Uniunea Europeană are deja regulamente interne prin care se interzic, de exemplu, vânzarea de cherestea care nu a fost uh, tăiată într-un mod legal. Ne dorim să astfel să putem să reducem defrișările ilegale și să putem să le dăm asigurări consumatorilor cu privire la produsele cumpărate, cât despre orice măsuri viitoare interne în Uniunea Europeană legate de produse legate de defrișare, vă voi trimite la comunicarea noastră recentă pe subiectul defrișării. Am anunțat acolo o serie de alte măsuri uh, în acest scop. Măsuri cum ar fi consolidarea standardelor și schemelor de certificare astfel încât să se identifice și să promoveze bunurile care nu provin din defrișare, să vedem ce putem face pe partea de cerere, să avem măsuri de reglementare și care nu sunt de reglementare astfel încât să crească transparența în lanțul de aprovizionare și să nu există riscuri cu produse asociate cu defrișarea și degradarea pădurilor. De asemenea, să promovăm activități care să ducă la o responsabilitate a companiilor și să existe un model de business responsabil și apoi și să avem o platformă cu părțile implicate în defrișare, astfel încât să existe discuții între guverne, ONG-uri, mediul de afaceri, vânzători și așa mai departe. Pentru a încheia, permiteți-mi să le reamintesc tuturor că Textul final al acordului de asociere, cel obligatoriu și aspectele comerciale, aceste texte vor fi transmise statelor membre și vor fi transmise Parlamentului European pentru a fi aprobate. Vă mulțumesc și vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Vela, și acum, la sfârșitul dezbaterii, în numele Consiliului vorbește doamna Tupurainen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Ca să închei, aș vrea să vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de utilă în legătură cu o situație urgentă care ne privește pe noi toți. Cu toții suntem de părere că trebuie să facem tot posibil pentru a ne proteja pădurile. Trebuie să avem acțiuni mai bune din partea Uniunii Europene și să facem eforturi pentru a ne onora angajamentele internaționale. Mulți dintre dumneavoastră ați preferat, v-ați referit, mă scuzați, la acordul Mercosur, care conține o parte de comerț și dezvoltare durabilă, care are cele mai, standarde, cele mai ridicate standarde comparativ cu alte acorduri asemănătoare un comerț uh, intensificat nu trebuie să se facă mm, uh, în detrimentul uh, mediul înconjurător. Din potrivă, există și un, un capitol cu privire la schimbarea climatică, părțile și-au angajamentul să implementeze acordurile de la Paris și există și angajamente cu privire la combaterea defrișărilor. Însă, Așa cum s-a spus și în Parlamentul European și la Consiliu, discuțiile cu privire la Mercosur sunt într-o fază timpurie. E nevoie de suficient timp pentru examinare cuprinzătoare a acordului negociat și va fi foarte important ca ambele instituții să aibă o dezbatere onestă în legătură cu acest acord și să se bazeze pe date clare. Țin de asemenea să spun că o politică comercială deschisă, bazată pe reguli, care e inclusivă și promovează valorile, reprezintă o prioritate pentru președinția finlandeză. Mulți dintre dumneavoastră a spus că e urgent să avem acțiuni pentru uh, a combate schimbarea climatică. Da, acum e momentul să acționăm, nu mai târziu. Credem că Uniunea Europeană poate să influențeze și pe ceilalți uh, dând uh, exemplu. De aceea e crucial să fim de acord cu niște ținte ambițioase în ceea ce privește neutralitatea până în 2050 și să o facem cât mai repede cu putință. Doamnelor și domnilor, trebuie să protejăm pădurea amazoniană pentru generațiile următoare. Deja această pădure a avut de suferit foarte mult și plângem acest lucru, însă trebuie să ne concentrăm pentru a preîntâmpina ori deteriorare ulterioară. Trebuie să ne protejăm pădurile, atât în zona amazoniană cât și în alte regiuni, deoarece trebuie să ne protejăm viețile. Defrișările sunt o provocare globală cu multe aspecte complicate. Din acest motiv, cooperarea la Consiliu e esențială, o parte esențială a eforturilor noastre. Și mai important este colaborarea între instituțiile europene și din acest motiv ne aflăm cu toții astăzi aici. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru participarea dumneavoastră activă și vă mulțumesc și pentru atenție. Vielen Dank. Vă mulțumim, doamnă ministru Tupurainen. Închidem astfel această dezbatere și întrerup pentru câteva minute reuniunea noastră.